So, good afternoon everybody. Bună ziua tuturor! Sper că ați avut cu toții o pauză frumoasă de prânz. Eu una cel puțin am avut-o. Și vă urez bun venit tuturor, dragi colegi, participanți și tuturor celor care urmăriți această reuniune transmisă pe internet. E o adevărată plăcere să vă urez bun venit la această audiere publică cu privire la protejarea lucrătorilor cu contracte temporare aflate într-o situație precară de angajare și mă bucur că noi organizăm această audiție astăzi pentru a putea răspunde la multe din întrebările pe care le avem sau le aveți. Câteva informații de natură practică. Interpretarea se face în toate cele 24 de limbi cu câteva excepții. Estonă, finlandeză, lituaniană, portugheză, slovenă, cehă și croată. All the languages are... Cu excepția acestor limbi, toate celelalte <clears throat> limbi sunt disponibile. De asemenea, trebuie să știți că această audiență, audiere este transmisă pe internet, deci toate intervențiile participanților uh, vor fi înregistrate. Acestea fiind spuse, deci după ce am discutat despre toate aceste aspecte de natură practică, vom trece acum la audierea noastră, care va fi o ocazie foarte bună <clears throat> pentru membri, pentru public și pentru tot felul de actori, pentru a ne putea gândi mai bine la cât de complexe sunt uh, formele de angajare, um, ceea ce privește diferitele categorii de lucrători. De la începutul mandatului din 2014, uh, comisia noastră a primit un număr din ce în ce mai mare de petiții în care se semnalau îngrijorările cetățenilor angajați cu contracte temporare sau în condiții precare. Printre petenți, și vreau să o spun foarte clar, că aceste petiții se referă atât la sectorul public cât și la sectorul privat, deci la ambele sectoare. Deci în multe petiții se critică faptul că pentru aceleași responsabilități și datorii persoanele primeau o plată inegală sau nu erau acoperite uh, de asigurările adecvate de sănătate și sociale. Au fost petiții în care se arăta că acest fel de contracte au devenit uh, uh norma acum și că înlocuiesc alte forme mai tradiționale de contracte permanente. Deci contractele temporare ajung să fie uh, contractele cele mai des întâlnite, deci pe perioade mai scurte. La începutul uh, după amieziei vom asculta pe autori, vom asculta și studiul în legătură cu contractele temporare, iată studiul îl am. E un studiu uh, cerut de comisia noastră Departamentului de Politici În studiu se analizează natura și extinderea angajării în condiții precare în contextul drepturilor fundamentale și a legii de ocupare a Uniunii Europene. Studiul se concentrează pe formele tipice de angajare și pe franșizare. Vom avea două grupuri de discuții. Inițial vom vorbi despre condițiile de lucru NUE 2017 cu invitații de la mai multe centre academice de la grupuri de lefecție din mai multe țări cu perspective diferite, bineînțeles. La primul uh, grup de discuții avem uh, un coleg eurodeputat din Cipru, domnul Silichiotis, de la Comisia de Angajare. Vă salutăm! Și la al doilea grup de discuții vom discuta despre impactul uh, socioeconomic și juridic al contractelor temporare sau precare. Reprezentanții sindicatelor, ai patronatelor și petenți vor interveni pentru a ne explica, exprima poziția lor. Salutăm de asemenea și um, îi salutăm și pe reprezentanții comisiei care vor vorbi despre flexibilitate și securitate la locul de muncă. Sunt sigură că această audiere e o ocazie uh, mult așteptată pentru membrii Comisiei de Petiții și pentru toți uh, distinși oaspeți de astăzi pentru a discuta despre aceste chestiuni care îi îngrijorează atât de mult pe cetățeni, ce anume condițiile de lucru. Și sper să avem cu toții o dezbatere foarte fructoasă și utilă. Acum îi voi da cuvântul doamnei Aristea Cuchiadachi de la Universitatea de Manchester din Marea Britanie și domnul Ianis Cațarumpas. Ambii veniți din uh, Marea Britanie. Lectorul încercește dreptul ocupării de la Universitatea din Sussex. Ne veți prezenta acest uh, studiu pe care tocmai l-am menționat redacția de Departamentul de Politici C. Vă dau cuvântul la Mândurora și haideți să continuăm deci cu această uh, primă discuție până la 3 fără 5 aproximativ. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru invitația de a pregăti și prezenta astăzi acest raport cu privire la contractele temporare, angajarea precară și drepturile fundamentale ale angajaților și dreptul um, uh, de muncă. Vă mulțumim pentru colaborarea, pentru pregătirea acestui studiu. Probleme legate de aceste aspecte au început să domine dezbaterile politice, mai ales de la începutul crizei economice în anii 2008-2009. Discursul politic european a început să recunoască din ce în ce mai mult că precaritatea e o problemă socioeconomică. Și așa cum se arată în raport, acest termen a început să apară și în sentințele Curții Europene de Justiție. Exemplul cel mai recent, dar important, se referă la proclamarea pilonului social de drepturi sociale de săptămâna trecută la Göteborg, în Suedia. Dat fiind că lucrurile evaluează așa la nivel politic, am încercat în studiul nostru, în primul rând, să identificăm o serie de idei generale care ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum evoluează situația și care sunt implicațiile asupra drepturilor uh, a angajaților și în legătură cu precaritatea. Un lucru important pe care vreau să-l subliniez. Credem că nimeni nu pune la sub uh, semnul întrebării faptul că se schimbă modul în care lucrăm. Aceste transformări au lansat un uh, proces de prin care riscurile nu mai sunt uh, luate în calcul în comun. În mod predominant, angajatorul și statul nu mai sunt cei care trebuie să asigure riscurile. Acum totul se trece pe se trece la lucrător. Asta duce la apariția de inegalități și uh, de precaritate. Și referitor la petițiile pe care le-am examinat în acest studiu, o, acest proces se oglindește prin faptul că riscul unei scăderi a cererii este acum asumat de lucrător prin contracte cum ar fi contract cu 0 ore din Marea Britanie. Un alt exemplu a faptului că riscul acum îi îi revine uh, angajatului vine din uh, fragmentarea cauzată de franșizare. Asta înseamnă că angajații care lucrează în aceste rețele nu își mai pot face auzită vocea. Acest proces de schimbare a riscurilor ne face să ne dăm seama că Munca precară e o țintă în continuă mișcare. Spuneam că precaritatea e un fenomen cu dimensiuni diferite, care depinde de mulți uh, factori. E uh, important să subliniem asta. Pe acest fundal, în studiu, arătăm că dreptul primar comunitar ar putea și ar trebui să fie interpretat ca fiind un drept care sprijină drepturile împotriva precarității. Deci există sarcina de a-i proteja de lucrători de pe urma implicațiilor uh, survenite în urma modificărilor la locul de muncă. Deci, pe baza petițiilor primite, am uh, analizat cadrul analitic folosit și de Organizația Internațională a Muncii, să vedem care sunt neajunsurile în ceea ce privește protecția, care sunt modificările structurale din economie. Și vedeți aici că am identificat mai multe niveluri de neajunsuri. În primul rând, neajunsuri legate de protecția socială. Cum ar fi situația anumitor indivizi care nu sunt clasificați ca angajați sau lucrători și, prin urmare, nu au acces la o serie de drepturi de ocupare care sunt disponibile lucrătorilor sau angajaților. A doua situație de neajuns în ceea ce privește protecția se referă la reprezentare, care e foarte importantă. Aici e vorba de neajunsuri pe care le au indivizii în ceea ce privește accesul la instituții de reprezentare eficace, sindicate, consilii de întreprinderi sau alte structuri de reprezentare democratică la locul de muncă. Și un al treilea neajuns se referă la punerea în aplicare. Diferențe în ceea ce privește punerea în aplicare pot duce la apariția anumitor probleme. Angajat, angajații poate nu sunt conștienți de drepturile pe care le au în cazul contractelor cu zero ore, de pildă. Există probleme legate de statutul lor de angajat. Oamenii poate sunt uh, se tem să-și exercite drepturile pentru a nu fi victimizați. Alți cercetători și organizații internaționale muncii au analizat același lucru și au văzut cum aceste neajunsuri în contextul Uniunii Europene ca model de integrare regională în dreptul primar, în dreptul secundar, în dreptul muncii, deci cum aceste neajunsuri uh, sunt abordate la nivel european. What we define in the... Cum vom examina ceea ce identificăm în raport de dimensiunea individuală a precarității? Această dimensiune individuală se referă la utilizarea sau abuzurile legate de anumită formă de muncă, cum ar fi contractele cu zero ore din Marea Britanie, cazul contractelor uh, flexibile din Belgia sau contractele cu termen fix în sectorul public din uh, o serie de țări, mai ales din Italia. Și asta pe baza petițiilor primite de această comisie. Credem că e important că în toate cazurile discutate în raport să vedem că se pot identifica legături specifice între o anumită situație precară și anumite cauze juridice. Printre altele, e vorba de acces, uh, drepturile de angajare în cazul contractelor cu zero ore și asta din cauza că există neajunsuri în ceea ce contractele individuale care Uh, nu mai permit acumularea unei continuități conform dreptului muncii pentru a avea ulterior drepturi, uh, de exemplu, uh, în caz de concedere. În Belgia, contractele flexi-job. Aici legislația exclude clar salariile sau concediile anuale plătite din conceptul de remunerare. Prin urmare, lucrătorii, lucrătorii cu astfel de contracte nu pot dispune de nivelul de protecție mai ridicat de care dispun lucrătorii obișnuiți din același sector. Aceste neajunsuri legate de protecție sunt combinate cu alte neajunsuri de reprezentare sau de punere în aplicare, cazul contractor cu zero ore, flexibile sau cu termen fix. În cazul contractelor uh, flexibile din Belgia, lucrătorii nu au acces la Uh, aplicarea uh, ratelor salariale stabilite în convențiile colective de muncă, în contractele cu termen fix, dar și în cazul contractelor cu zero ore sau flexibile. Deci, de multe ori, le se dau uh, scris informații tuturor angajaților. Și în ceea ce privește măsurile naționale, acestea de multe ori nu sunt suficient de eficiente pentru a preîntâmpina abuzurile sau pentru a sancționa abuzurile eventuale. So against this context, pe acest fundal trebuie să vedem cum dreptul comunitar poate umple aceste lacune, deci cum putem folosi drepturile fundamentale, dar și Legea de ocupare pentru a umple aceste lacune. Aș spune în primul rând că dreptul primar poate fi interpretat ca fiind un drept care trebuie să promoveze niște standarde de muncă inclusive, aplicabile unei categorii lărgite de indivizi, indiferent de statutul lor de ocupare. Articolul 30 din cartă și articolul 31 în cazul protecției de concediere nejustificată sau 31 cu privire la condiții lucru, acestea trebuie să se aplice oricărui um, lucrător, indiferent de calificare, nu doar în condițiile standard de angajare, ci și în alte situații, de exemplu, de angajare temporară. Respectarea egalității e un principiu general al jurisdicției europene și jurisprudența Curții Europene de Justiție a fost de ajutor în mai multe situații, mai ales când erau cazuri legate de muncă atipică. Însă principiul egalității formează parte din principiile generale de egalitate uh, pe care se bazează dreptul comunitar. Pe baza aceasta de standarde de muncă inclusive și egale, deci pe baza acestora se poate uh, evalua dreptul uh, secundar și legislația națională. Există progrese în ceea ce privește modul în care legislația secundară cu privire la munca atipică sau curtea au încercat să asigure tratamentul legal și um, principiul inclusivității. Ceea ce privește munca cu normă redusă sau altele aici, legislația secundară poate să acopere o mare parte din condițiile de angajare la care se referă petițiile, cum ar fi diferența de salarizare sau diferențele în ceea ce privește concediile anuale uh, de care dispun angajații. Aș vrea totuși să spun că există în continuare anumite lacune în dreptul, în legislația secundară, prin care acest principiu al inclusiv inclusivității și al tratamentului legal nu sunt respectate. Uneori, uh, curtea uh, poate că își restrânge oarecum puterea de decizie. Acum, Ianis uh, vă va vorbi despre franșize, iar eu voi trage concluziile. Fuchibiachi. Mulțumim, stimată doamnă Kukibiaki. Ați folosit cam mult timp o să-i dăm cuvântul colegului și apoi o să vedem ce se mai întâmplă, dar să nu uităm de orar, totuși. Un alt domeniu de interes era situația cu francizarea și fragmentarea de afaceri și dimensiunea colectivă a precarității. Să vedem implicațiile franșizării, o formă de fragmentare de afaceri, mai ales în sectorul fast food pentru lucrători, drepturile de reprezentare asigurate de legislația europeană primară și secundară. N-am suficient timp să intru în amănunte privind structura francizării. O să vă prezint relua, relația, această combinație paradoxală. Independență legală și financiară pentru entitățile franșize gen uh, McDonald's sau alte companii, dar o integrare și control de către cel care le dă franciza. Deci, întrebarea care se pune, având în vedere posibilitatea acestui control de a avea un efect uh, de domino asupra condițiilor de angajare ale lucrătorilor la nivel de franciză. Provocarea de legiferare este dacă mecanismele trebuie limitate la unitatea respectivă, un magazin McDonald's sau la nivel de rețea? Asta e o întrebare foarte importantă. Credem că francizarea ar trebui considerată ca element de facilitare al precarității de mare risc, dar doar în măsura în care nu disociază suficient uh, firma de fragmentare. business fragmentation does not lead to voice fragmentation. Să nu ducă la voice fragmentation, care să fie o componentă importantă a strategiei de legiferare. În realitate, acest efect al francizării e un rezultat al firmelor care valorifică elementele acestea, fie de a exclude lucrătorii de la orice structură de reprezentare, fie cu praguri de reprezentare fie chiar când magazinele individuale unde lucrătorii ating pragul, glasul lor nu e eficace la nivelul întregii forțe de muncă care se bucură de reprezentare. Legislația europeană nu s-a ocupat specific de de franșizări asupra forței de muncă sau ocupării. N-ar fi problematic dacă un cadru general fi suficient de solid pentru a fi aplicat fără lacune în rețelele de franșize. Cu toate acestea, Credem că nu așa stau lucrurile, în special din cauza unor uh, lacune în dreptul secundar. Legislația sau dreptul primar uh, european sprijină lupta împotriva precarizării, recunoscând drepturi cum ar fi negocierile colective, dreptul la grevă, acțiuni industriale colective, dar dreptul secundar, uh, lacune de competențe de reprezentare socială care exclude libertatea de asociere și acțiunile industriale. În raport intrăm în amănunte pentru a analiza patru directive. Una este directiva privind Consiliul Angajaților, a doua directiva privind informarea și consultarea, cealaltă de concedieri colective și întreprinderi comune. N-am timp să intru în amănunte, dar am identificat mai multe lacune sau domenii de incertitudine legate de chestiunea <clears throat> întreprinderii care le controlează pe celelalte la rețelele de franșize, întrebarea dacă întreprinderea și sediul în directiva de informare și consultare s-ar putea să se aplice dispozițiile și franșizelor, de asemenea și la concedere colective și o lacună problematică dacă există un transfer al uh, beneficiarului franșizei către o altă entitate, adică lucrătorii de la franciză nu pot să-și facă glasul auzit uh, acolo, deși măsurile adoptate au un impact asupra activităților. Aceste lacune interacționează cu alte lacune la nivel de stat membru. Asta înseamnă că dau posibilitate statelor membre să evite acoperirea directivei prin uh, reguli naționale cu privire la statut de angajare. Aici o problemă generală cu care ne confruntăm legată de faptul că nu avem o definiție generală largă a lucrătorului, care se aplică în mod similar în toate directivele <clears throat> la libertatea de circulație și în celelalte. Aceste lacune permisive le pot permite statelor să impună restricții în ce privește negocierile colective sau acțiunile industriale, dreptul la grevă. <clears throat> Să vă dau exemplu cu greva secundară. Dacă o țară interzice o grevă secundară, adică, să zicem, greva de la un magazin, uh, de la un restaurant McDonald's, nu poate fi sprijinită de lucrători de la alte, alte restaurante sau alte magazine. Deci împiedică pe lucrători să se bucure de drepturile pe care le au. Concluzia este că ar trebui să se revizuiască aceste rețele de franciză pentru a exista un glas al rețelei. Următorul domeniu pe care l-am examinat în raport chestiunea relațiilor uh, reciproce. Credem că e important să avem o coordonare a strategiilor. S-ar putea să existe strategii corecte. Dacă una nu este adecvată, subminează și celălalt. Există trei uh, domenii de interlegături. Primul domeniu, interlegăturile cu regulamentul privind timpul de lucru. Aici, lipsa în directiva privind timpul de lucru a unui drept la un număr minim de ore de muncă. Nu doar la un maxim, ci și la un minim. E un element cheie pentru că se reagă de regularitatea muncii viitoare ă, și controlul bilateral asupra programului de muncă. O altă interrelație, legătura între formele atipice și drepturile lucrătorului de a ști care sunt condițiile de angajare, așa cum sunt exprise, exprimate în directiva declarației scrise. Există o dimensiune morală, autonomia, demnitatea persoanei, să știi care sunt condițiile de muncă și drepturile și o dimensiune economică duce la o mai mare eficiență în integrarea în economie și o strategie eficace, nu doar pentru că nu poți să ai date să monitorizezi respectarea cu standardele de muncă. Aici posibilitatea de a exclude anumiți lucrători ocazionali de la protecția directivei privind declarația scrisă ni se pare problematică și o lacună gravă de protecție. E un paradox pentru lucrătorii care tocmai au o mai mare nevoie de protecție decât ceilalți. În al treilea rând, fragmentarea firmei, ocuparea atipică și precaritatea reprezentării, relațiile dintre acestea. Fragmentarea de afaceri, după cum am văzut, poate să ducă în franșizare. Structura francizei poate să stimuleze o strategie de costuri reduse pentru a reduce costurile cu forța de muncă, mai ales când interacționează cu anumite sectoare, cum ar fi domeniul fast food. Din cauza acestei strategii, angajatorii pot avea un stimulant să aibă forme atipice de angajare. Lucrătorii atipici se vor confrunta cu diverse obstacole în ce privește reprezentarea dacă ești lucrător cu termen fix sau cu oră zero de contract, pentru că te temi să nu-ți pierzi locul de muncă sau să nu primești ore de lucru săptămâna viitoare, e un uh, element de descurajare pentru reprezentarea lucrătorilor. Și, în fine, pentru că n-ai dreptul de reprezentare, asta duce la deficit de putere sau deficit democratic la locul de muncă, ceea ce înseamnă că nu poți să <clears throat> contești deciziile angajatorului pentru programul atipic și e nevoie de o strategie pentru a sparge acest cerc vicios. Și acum îi dau cuvântul colegei. Uh, uh, în ce privește propunerea de politică, la care o să mă refer acum, dacă e o problemă cu transferul riscului de la angajator la lucrători, se aplică la toate nivelurile în piața muncii. Noi considerăm că asta ridică întrebări foarte importante pentru politica socială a Uniunii Europene. Și în această privință, am vrea să zicem argumentul că legiferarea care să se ocupe de transferul riscului la forța de muncă ar cere ca Uniunea Europeană să abordeze în mod holist problema, pentru că precaritatea e un fenomen care se bazează pe diverse variabile. Neavând mult timp, o să trec concret la o anumită matrice de recomandări de politică pe care le-am discutat în raport, în esență sunt categorizate pe baza trei principii. Mai întâi, principiul inclusivității. În acest principiu, după cum vedem aici, principala chestiune se referă la introducerea la nivel european a unei definiții a conceptului de lucrător, ceea ce ar da un mecanism mai eficace pentru o gamă de lucrători în contracte atipice, ocazionale, de a avea acces la drepturile din Uniunea Europeană în ce privește angajarea. Un alt tip de propunere în categoria de inclusivitate. Să integrăm francizarea în directivele privind informarea și consultarea pentru a asigura din nou aplicarea inclusivă la toți lucrătorii într-o manieră universală nefragmentată. Și apoi putem să mai discutăm și în amănânt ce privește principiul egalității considerăm că orice dezbatere de politică legată de luc- munca precară ar trebui să se gândească la achiul comunitar existent în domeniul muncii atipice, dar și în legiferarea timpului de lucru. După cum am discutat în raport și astăzi în prezentare, nici directiva privind munca parțială, nici directiva privind tipul de lucru nu precizează un număr minim de ore de lucru care trebuie să fie date lucrătorului. Considerăm că o soluție de remediere a acestei lacune ar fi, de fapt, ca legislația europeană să stabilească un număr minim de ore de lucru care să fie asigurată lucrătorului. Și apoi, în fine, în analiză am văzut că directivele europene suferă și de lacune de aplicare. În această privință considerăm, după cum am discutat în raport, că sunt mai multe recomandări una ar fi de a îmbunătăți accesul la informațiile legate de condițiile de angajare. De exemplu, am două. dacă acum e comisia implicată în procesul de modificare a directivei privind declarația scrisă în atingerea acestui obiectiv. O altă posibilitate ar fi să îmbunătățească accesul la justiție în ce privește căile de atac disponibile în cazul lucrătorilor atipici învățămintele trase din uh, legislația privind egalitatea care ar putea fi utile pentru că dau o anumită protecție. În concluzie, nimic din cele de mai sus nu se poate realiza, considerăm, decât dacă instituțiile europene, statele membre, dar și angajatorii și lucrătorii se reunesc pentru a limita expunerea indivizilor la precaritate și pentru a asigura și promova o muncă coerentă cu demnitatea, egalitatea umană și inclusivitatea. Mulțumesc. Președinte, mulțumesc ambilor invitați. Studiul este foarte interesant. Vă mulțumesc că ați uh, punctat elementele cele mai importante în legătură cu care să mai discutăm. Acum uh, deschid discuția pentru colegii care vor să ia cuvântul să pună întrebări celor doi invitați se deschide discuția. Jude. Mulțumesc. Scuze că n-am fost la începutul prezentării. Și deci scuze dacă întrebarea <clears throat> poate a primit răspunsuri în prezentare sau în concluzii. Mi se pare că una dintre concluziile studiului este că există aceste lacune în legislație și o soluție pentru a remedia este să legiferezi, să, pentru a reforma sau modifica legislația. Ce mi se pare clar este că, de fapt, n-a existat legislație socială la nivel european de peste un deceniu și multe dintre lacune pentru că legislația muncii n-a ținut uh, pasul cu evoluția economiei. Odată ce dreptul muncii devine static, devine învechit, prin urmare, e foarte dificil să te ocupi de aceste probleme. O soluție ar fi să legiferezi pentru a elimina lacunele, o altă soluție ar fi să folosești sistemul judiciar pentru a rezolva problemele, lacunele prin <clears throat> jurisprudență. Și a spus în concluzie și accesul la justiție. Mi se pare că una dintre cele mai mari dificultăți pentru lucrătorii atipici sau precari e riscul asociat, pe de-o parte, indiferent care e sistemul la nivel național cu tribunalele muncii, dacă sunt uh, accesibile, asta e o întrebare. În Regatul Unit, tribunalele muncii nu reprezintă un sistem accesibil pentru majoritatea oamenilor din cauza modului în care se aplică anumite taxe, dar dacă e deschis, se pune și problema riscului pentru lucrătorii precari de a intenta un dosar, de a contesta ceva în instanță povara deosebită pentru un individ sau un grup de indivizi. Și atunci ce se poate face, după părerea dumneavoastră, la nivelul Uniunii Europene pentru a încerca? Dacă nu legiferăm, care ar fi prima mea soluție favorită pentru a îmbunătăți legislația la nivel european ca să acoperim, să eliminăm lacunele, portițele acestea, să asigurăm că legislația muncii ține pasul cu economia. Dacă nu putem legifera, cum să asigurăm că lucrătorii și organizațiile lor pot să promoveze o jurisprudență care să acopere aceste lacune? Asta e întrebarea mea. Mulțumesc. So the enforcement gap... Deci, lacunele de executare sau de aplicare la care v-ați referi ar fi complementarea față de ce a spus uh, Jude. Vă rog. Da, am înțeles ce spuneți. E adevărat că aceste lacune identificate sunt rezultatul practicilor în schimbare în lumea muncii. Deci legea nu mai e capabilă să acopere astfel de situații. Presupun că în această privință suntem de acord cu modul în care interpretați dumneavoastră originea lacunelor. În ce privește domeniul de aplicare sau uh, posibilitatea de legifera, pe baza unor revoluții recente, Cred că vorbim de pilonul european al drepturilor sociale. Părerea personală că asta ar fi o cale pentru a face unele modificări în legislație, în acest caz, cum e directiva declarației scrise, care face parte din aceste propuneri ale Comisiei Europene. Desigur că înțelegem că s-ar putea să fie foarte dificil din motive politice, dar și legale să legiferezi sau să adopți amendamente în domeniile identificate. Dacă așa stau lucrurile, aș spune că o altă soluție ar fi printr-un mecanism sau mecanisme mai bune de aplicare a legislației existente și o mai bună monitorizare a aplicării de către instituțiile europene la nivel de stat membru. De exemplu, <clears throat> cu procedurile de infracțiune pe care le intentează Comisia Europeană un caz examinat în raport. Unele dintre lacune sunt rezultatul unei transpuneri inadecvate a anumitor directive. Deci procedurile de infracțiune din partea Comisiei poate că ar da mecanismul de a elimina lacunele respective. Apoi, în ce privește alte mecanisme, desigur, ne-am gândit și la reprezentare ca instrument pentru a-și face glasul auzit. Ar fi un mecanism care să remedieze unele dintre lacune, dar o problemă aici pentru instituțiile europene este că nu e ceva legiferat la nivel european și poate că ar fi problematic. Nu știu dacă are colegul ceva de spus pentru a adăuga. Uh, Foarte pe scurt, cred că este important să fie implicați partenerii sociali, să recunoaștem că este o mare provocare și că e nevoie de soluții creative. Deci, implicarea partenerilor sociali este prima prioritate. Este deci și prima uh, propunere și în directiva uh, cadru, um, care va uh, prelua și unele dintre elementele din, uh, de la Organizația Internațională a Muncii. Uh, Bineînțeles, Curtea Europeană de Justiție poate ajuta și ea pentru a asigura obiectivul cuprinzător al directivei, însă credem că soluțiile creative, inovative sunt uh, ceea ce ne trebuie acum. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președinte. Este foarte interesant uh, acest subiect. În urmă cu câteva zile am discutat pilonul uh, social în Suedia <clears throat> și avem, de a, avem senzația că avem de-a face cu directive. Nu există regulamente, nu există armonizare completă și statele membre nu sunt interesate de armonizare mm, completă. Și cred că este ceva ce trebuie luat în considerare. Nu suntem o Uniune Federală, suntem o confederație de state uh, cu uh, competențe la nivelul statelor membre. Deci uh, trebuie să manevrăm cu grijă. Foarte interesant. Urmează acum primul, uh, prima rundă de discuții, condițiile de lucru precare în Europa în 2017. Aș dori să-i urez bun venit moderatorului colegul meu și un bun prieten, domnul uh, Heinz Becker. Dumnealui va prezida asupra primului panel. Am să vă rog să mă scuzați dacă părăsesc uh, sala, am uh, câteva obligații, dar mă voi, mă voi întoarce cât pot de repede. Domnule Becker, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimată doamnă președinte. Bun venit, doamnelor și domnilor, la prima rundă de discuții. Aș dori să mă prezint. Sunt membru al Parlamentului din 2011 și, din fericire, lucrez în Comisia de Petiții ca membru cu drepturi de pline și ca membru supleant în Comisia pentru Ocupare și Afaceri Sociale. Mă bucur că pot avea o viziune de ansamblu în cele două sectoare. În prima rundă vom asculta reprezentanți de la agenții europene, de la think tank-uri uh, și Camera de Comerț Europeană. Raportor și de asemenea din partea raportorului uh, Parlamentului European privind condițiile de lucru. Obiectivul este să Um, aducem lumina asupra situației complexe a ocupării în Uniunea Europeană, așa cum uh, tocmai uh, a explicat și doamna președinte. Aș dori să vă spun ceva uh, și anume, pe lângă evoluțiile din trecut, diversificarea condițiilor de lucru, contracte cu zero ore garantate, Uh, program de lucru flexibil cu normă parțială și așa mai departe. Deci, dincolo de toate acestea, trebuie să avem în uh, vedere și o altă evoluție, și anume digitalizarea economiei, care schimbă modul în care oamenii lucrează și fac afaceri și asta nu în viitor, ci deja în prezent. Suntem în mijlocul uh, primei perioade a digitalizării și, după cum știm cu toții, lucrurile nou de curs nu mai bine. Uh, multe sectoare sunt supuse digitalizării, lucru care aduce cu sine foarte multe oportunități, dar și foarte multe provocări. avem uh, o nouă eră digitală, 5.0. Am reținut asta din zilele trecute și asta are un impact asupra întregii noastre vieți. Se schimbă modul în care trăim și lucrăm. După cum spuneam, digitalizarea aduce uh, uh, oportunități pentru îmbunătățirea echilibrului între viața privată și profesională, să facă forța de mm, piața muncii mai inclusivă, însă necesită reforme rapide. Reforme care nu au fost făcute încă în statele membre. Și de ce mă refer la statele membre? Pentru că majoritatea reformelor țin de competența statelor membre. Dați-mi voie să spun că printre acestea întregul sistem de educație vocațională nu este la nivelul la care ar trebui să fie. Vor exista noi profesii, noi locuri de muncă și nu există, practic, formări pentru asta. Există bune practici, dar nu peste tot. Comisia și Parlamentul uh, au inițiative în multe domenii. După cum uh, am aflat și din studiile universitare, uneori implementarea nu este la înălțimea așteptărilor. Deci nu este o problemă de legislație europeană, este mai degrabă o chestiune de a se pune în aplicare ceea ce am adoptat împreună. Încă un aspect pe care l-ați menționat, informarea lucrătorilor. Este ceva ce ține de competența statelor membre și trebuie să le cerem să își respecte obligațiile. Nu este obligația Uniunii Europene să facă informări în statele membre. Deci situația este complexă, trebuie să ne adaptăm la noile evoluții și dacă legislația nu este cea mai bună cale de a o face, trebuie să folosim um, alte mijloace la nivel european ce țin de soft power, lucru care funcționează adesea deci acesta este unul dintre apelurile mele. Acum aș dori să uh, trec la primul vorbitor um, care este rugat să nu depășească cu prea mult 10 uh, minute de intervenție. Uh, și dacă um, cumva începeți să vă depășiți timpul, veți auzi acest sunet, acest clinchet. Apoi uh, va urma o sesiune de întrebări și răspunsuri. Începem cu Izabela Bileta, Research Manager la Fundația Europeană pentru îmbunătățirea uh, nivelului de viață și a condițiilor de lucru. Urmează după aceea doamna Iga Magda, vicepreședinte la Institutul pentru Cercetare Structurală în Polonia, apoi Rolf Gleisner, viceșef de departament pentru politici sociale la Uh, Camera Economică din Austria, din, cu alte cuvinte, re, um, reprezintă angajatorii din țara mea, Austria, iar apoi uh, domnul Silichiotis, uh, deputat european și raportor în ceea ce privește de, condițiile de lucru și ocuparea precară. Am să dau cuvântul doamnei Bileta acum. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumesc Comisiei pentru petiții pentru invitația către Eurofound de a contribui la acest subiect. Pe un uh, pe o temă asupra care am mai lucrat. Am mai lucrat uh, uh, și uh, în ceea ce privește fraudele în contractele de lucru. Prima mea provocare va fi să analizăm ce este munca precară și ce înseamnă ocuparea precară și condițiile de lucru precare. După cum uh, au spus uh, și colegii mei mai devreme, mm, sunt foarte multe incertitudini aici și în ceea ce privește definițiile. Okay. Yes. What we have in view here is the fact that in a way ce constatăm? Într-un fel, ocuparea precară este uh, descrisă în termen negativ, uh, ceva ce nu este un loc de muncă standard care este considerat ideal. Deci, permanent, uh, cu normă întreagă, o relație directă între lucrător și angajator un lucrător și un angajator. Și încă un lucru menționat și în studii precum Grimshaw, Rubery, vorbim despre o ocupare, o relație de angajare care nu îi protejează, nu îi protejează pe lucrător, nu îi permite lucrătorului să se bucure de toate drepturile de care ar trebui să se bucure vorbim, vorbim de protecția drepturilor lucrătorilor, dar și despre calitatea unui loc de muncă, uh, oarecum. Și este un bun argument aici. Și este o provocare în plus uh, pentru situația actuală, pentru că munca precară nu înseamnă numai tip, moduri atipice de lucru, ci există și în relații uh, Uh, de muncă uh, standard și am să încerc să vă dau mai multe detalii mai încolo. Despre asta voi dori să vorbesc astăzi, uh, rapid. Mi s-a cerut să vorbesc despre caracteristicile ocupării precare și despre motivele pentru care acest fenomen este în creștere o voi face, iar la final voi vorbi despre câteva provocări cheie. În ceea ce privește caracteristicile, aș vrea să vă arăt asta. Doar pentru a vă arăta ce am făcut prin studiul privind condițiile de lucru la nivel european. Un studiu pe care Eurofound îl face de mai mult de 25 de ani, odată la 5 ani, mergem în întreaga Europa și îi întrebăm pe lucrători care este experiența lor la locul de muncă și care sunt condițiile lor de lucru. La Um, un moment dat am ajuns la ideea de a putea evalua calitatea unui loc de muncă și asta nu se poate face fără o abordare multidimensională. Din punctul meu de vedere, asta ține și de precaritatea unui loc de muncă, dar precaritatea nu ține de un element, ci de mai multe care interacționează. Tocmai de aceea și o relație de uh, angajare standard poate să creeze precaritate. Analizăm un profi, câteva pro, uh, profile de calitatea lucrurilor a unui loc de muncă uh, din diferite perspective, mediul uh, de lucru, fizic și social, intensitatea muncii, competențe și discreție, timpul de lucru, perspectivele și Um, remunerația. Cei șapte, cele, cei șapte indicatori uh, sunt pe partea stângă uh, enumerați și avem profilurile ce, țin, ce vin cu analizarea acestor indici. Și ce puteți vedea în acest grafic foarte clar este că există diferite tipuri de calitate a locului de muncă și aici nu vorbim numai despre locurile de muncă atipice sau de tipurile de angajare atipice aproximativ 19-13% sunt, uh, deci aproximativ 30%, 13% și 19% sunt sub presiune sau uh, de calitate slabă. cam o treime dintre lucrătorii din locurile de muncă de slabă calitate și-au exprimat teama de a-și pierde locul de muncă în următoarele șase luni. Și în aceste locuri de muncă li se folosesc foarte puțin competențele și uh, foarte mulți dintre acești oameni sunt uh, tineri Uh, foarte tineri cu, care nu au un nivel foarte ridicat de competențe. Unul dintre indicatori este intensitatea muncii. Chiar și uh, pentru a evalua asta, trebuie să uh, avem în vedere mai multe elemente. Deci lucrul la viteză mare sau întreruperi uh, cu frecvență mare și așa mai departe. Vedeți că în funcție de uh, diferitele uh, meserii există provocări diferite. Uh, e posibil, de exemplu, să fii întrerupt mai des sau uh, să trebuiască să lucrezi la o viteză foarte mare și toate acestea au un impact asupra sănătății și asupra condițiilor de lucru. Un al doilea element pe care am încercat să-l analizăm este ceea ce se numește uh, cauzele pentru precaritate. Ce cauzează asta? Nu re reiese foarte clar din grafic, dar ideea este că uh, în ziua de astăzi există o, o lipsă a clarității asupra statutului angajatului. Facem acest uh, studiu privind condițiile de lucru și este un studiu privind uh, lucrătorii, deci mergem și îi întrebăm pe lucrători în primul rând, dacă lucrează și apoi îi întrebăm care e statutul lor. Bine, nu cu aceste cuvinte, îi învățăm, îi întrebăm, ești un um, muncitor, un angajat uh, sau un uh, um, um, persoană independentă, deci un liber profesionist. Sunt uh, oameni care nu știu să răspundă la întrebarea dacă sunt angajați sau liber profesioniști. și deci devine dificil să clasifici lucrătorii. Îi întrebăm uh, dacă sunt plătiți un salariu sau un onorariu. Uh, apoi îi mai întrebăm dacă lucrează pentru un director sau pentru ei înșiși. Uh, și chiar și după aceste întrebări, sunt oameni care nu știu Uh, de care parte să se plaseze. Sunt undeva la mijloc între un angajat uh, subordonat care se supune uh, legii codului muncii sau care sunt liber profesioniști și deci se supun dreptului civil sau comercial. Un al doilea element. care arată cât de dificil este să um, avem claritate. Încercăm să analizăm um, modul de um, cei care sunt liberi profesioniști într-adevăr și să uh, identificăm criteriile pe care le putem folosi pentru a ne asigura că liberii profesioniști, chiar asta și sunt. Deci, dacă ai mai mult de un singur client, dacă ai autoritatea de a angaja personal, dacă ai autoritatea de a lua decizii strategice pentru, întreprin, pentru afacerea ta, atunci poți fi considerat liber profesionist. Dacă nu ai niciunul dintre, una dintre aceste libertăți, dacă nu respecti niciunul dintre aceste criterii, poate numai unul, este clar că ești mai degrabă dependent economic uh, și dacă uh, respecti două dintre aceste criterii, ești într-o zonă gri, uh, unde nu știm în ce categorie să îi încadrăm pe oameni. Deci este o chestiune uh, Um, care este foarte greu de clarificat și a fost abordată la nivel național în moduri diferite. În Italia, de exemplu, s-a creat un, al, un uh, statut ad hoc intermediar între statutul de angajat și statutul de uh, liber profesionist. Bun, vom putea intra în detalii și mai încolo. Un al treilea element în ceea ce privește factorii care permit această precaritate este ceea ce a spus noastră, domnule președinte, și anume noile forme de uh, ocupare. Însă, ideea este nu numai să vorbim despre statutul lucrătorului, ci și de statutul angajatorului. și să mergem chiar și dincolo de această idee de franșizare. Because you, you were, sorry? Okay. Because you have the posted workers, for example. Pentru că avem, de exemplu, lucrătorii detașați. Iar acolo funcțiile diferite ale angajatorului sunt deconectate. Cine angajează, cine plătește, cine este responsabil pentru uh, sănătate și protecția muncii, pentru compensații. Deci, fragmentarea angajatorului este și ea o problemă. Și asta doream să spun că nu numai avem condiții de lucru precare pentru formele foarte atipice de uh, lucru, ci avem condiții de lucru precare și pentru angajații de tip standard. Și chiar dacă în Uniunea Europeană media calității unui loc de muncă a crescut, în continuare totuși avem 22% din uh, lucrători care vor lucra în timpul lor lucru, în timpul lor liber pentru a își uh, respecta uh, cerințele locuri de muncă sau Um, o serie întreagă de lucrători care nu au 11 ore de pauză între două zile de lucru. Și iată um, provocările cu care ne confruntăm. Din ce în ce mai multe riscuri sunt transferate indivizilor, nu voi intra foarte mult în detaliu, însă am fost uh, uimită oarecum că uh, lipsa protecției sociale, um, lacuna protecției sociale nu este introdusă în uh, studiul dumneavoastră, dar este inter, intervine aici uh, în ceea ce privește asumarea riscurilor, uh, crearea unui interes colectiv, deci posibilitatea ca un sindicat să uh, îi reprezinte pe lucrătorii precari, în situații precare, pe lucrătorii în condiții atipice, uh, deci e foarte dificil uh, să, ca sindicatele să fie reprezentative pentru aceștia și să fie legi, um, legi, legitime. Apoi, sensul muncii, pentru că avem o, um, o cumulare a activităților plătite și neplătite, iar platformele sunt un exemplu aici. Este foarte important să existe și o viziune în ceea ce privește o întreagă carieră. Uh, femeile, de exemplu, uh, se confruntă cu mari uh, provocări când decid să aibă copii și asta este de-a lungul întregii lor vieți. Pierd, acumulează o întârziere în momentul în care au copii și nu recuperează niciodată timpul pierdut. Și, uh, bineînțeles, întreprinderile joacă un uh, rol esențial aici. De exemplu, în uh, cercetarea privind contractele de muncă frauduloase, am văzut asta, că de la nivel european pot veni sugestii pe care apoi pot fi îmbunătățite la nivel național. Mulțumesc foarte mult. Eurofound ne îndeplinește așteptările. Dați-mi voie să urez bun venit colegilor mei, mem- deputați europeni. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, interesul față de acest subiect. Doamnă Magda, vă dau cuvântul. Am uh, la dispoziție 10 sau 15 minute. Mulțumesc. Thank you for Vă mulțumesc pentru invitație. Uh, my aim is to give eu vreau să vă fac o scurtă introducere în ceea ce este situația de pe piața muncii din Polonia. Vă voi prezenta structura de pe piața muncii și modul în care s-a modificat aceasta în ultimii 10 ani aproximativ. Pe acest slide vedeți cum numărul de locuri de muncă și structura acestora s-a schimbat în ultimii 13 ani. Începând cu 2002, Situația era foarte proastă, șomajul era de peste 20% în perioada respectivă. Asta s-a îmbunătățit considerabil de atunci, șomajul a scăzut la 5% în prezent. Însă în același timp, majoritatea locurilor de muncă create în acea perioadă au fost uh, prin contracte temporare. Uh, Un Roz deschis sunt locurile de muncă temporare. Deci începem cu 1,5 milioane în 2002, s-a ajuns la 3,5 milioane, deci practic s-a dublat și mai mult. Deci peste 60% din creșterea netă de ocupare din perioada respectivă se datorează contractelor temporare. Din acest punct de vedere, avem tendința de a spune că Polonia a devenit a doua Spanie. Deci a și depășit Spania în ceea ce privește procentul de uh, locuri de muncă cu contract temporar. Deci puteți vedea asta. Există mari disparități între țări. În unele țări uh, acest procent este foarte ridicat, mai ales în Polonia. Uh, o parte din aceste locuri de muncă temporare s-a creat deoarece a crescut uh, și rolul uh, agențiilor de angajare temporară. Asta e numărul de agenții. Locurile de muncă temporare, de asemenea, sunt distribuite inegal în ceea ce privește sumele câștigate, salariile. Pe grafic vedeți cât reprezintă contrarele temporare și cele permanente. În roz sunt cele temporare, cele permanente sunt în roșu închis. Angajații care au contracte temporare în mod voluntar sau pentru că susțin că așa își doresc ei. Deci acești lucrători țin să fie mult mai uh, prost plătiți, deci lucrează în domeniile unde se plătește mai prost. În timp ce uh, cu roșu sunt uh, slujbele permanente. Alte informații juridice. Există două tipuri de majore de contracte temporare în Polonia. În primul rând, contracte standard cu termen fix, stabilite de codul muncii, ceea ce le diferențiază de contractele permanente um, din codul muncii, e perioada de preaviz, care e mult mai scurtă, de obicei de două săptămâni, și în al doilea rând, contractul poate fi uh, încheiat, uh, oprit, mă scuzați, fără niciun fel de justificare. Jobs. At the same time with... Deci rezilierea se face fără o justificare. De asemenea, există și așa numite contracte de drept civil, folosite ca drept contracte standard, însă nu sunt reglementate de codul muncii, ci de codul uh, de drept civil teoretic nu ar trebui să fie folosite. Însă se recurge din ce în ce mai mult la aceste contracte. Avem peste un milion de oameni care lucrează cu contracte drept civil, deci cam o treime din toate contractele temporare. De ce sunt atât de populare aceste contracte de drept civil? Sunt foarte ușor de reziliat nu există perioadă de preaviz, nici cauză, plată în cazul uh, încheierii, uh, terminării contractului. De asemenea, <clears throat> nu se fac contribuții pentru securitatea socială, deci din punct de vedere fiscal sunt foarte ieftine și până în 2016 aceste contracte nu trebuiau să respecte salariul minim. Salariul minim, regulament pe care îl aveam din 2003 în Polonia, nu se aplica acestor contracte de drept civil, dar din 2016, da, se aplică anumitor contracte de drept civil. În tabel vedeți eh, diferitele tipuri de contracte în primele două coloane aveți contractele ce țin de codul muncii, care pot fi permanente și contractele cu termen fix sunt asemănătoare. Diferența ține de perioada de preaviz și plata de mm, odată ce uh, se rezilează contractul. În rest, uh, concediile, salariul minim, aici regulamentele sunt aceleași. Deci sunt contracte uh, ce țin de codul muncii. Sunt diferite de contractele de drept civil și în cazul acestei segmentări mai apare una și așa numitele Movalslețenie, contract de mandat și MOVA Ogelo, ceea ce ar însemna contracte pentru uh, realizarea unei munci specifice, de exemplu redactarea unei cărți. Sunt și acestea contracte de drept civil folosite însă foarte adesea pentru reparații, de pildă, sau pentru cei din sectorul curățeniei. Chiar dacă pare absurd, se folosesc. Aici diferența e următoarea. Diferența față de contractele de, ce țin de codul muncii, deci diferența e mult mai mare. Contractele de mandat trebuie să asigure plata contribuțiilor la securitatea socială, însă există, bineînțeles, anumite lacune prin care pot scăpa de aceste plăți. Contractele pentru a realiza o anumită muncă nu sunt supuse niciunui fel de contribuție socială. Mamă. În ceea ce privește concediul plătit, de obicei foarte puține zile, Salariul minim nu e obligatoriu pentru contractele de realizare a unei munci specifice, sunt obligatorii pentru contractele de mandat din 2016, ceea ce a crescut nivelul de acoperire a lucrătorilor ce trebuie să primească salariu minim, însă în același timp apar noi modalități de a evita plata acestui salariu minim. Perioada preaviză de obicei nu e stipulată în aceste contracte, deși poate fi stipulată cu acordul părților, nu se oferă o justificare pentru rezilierea contractului și nici nu se oferă o plată odată ce contractul respectiv i-a sfârșit. Asta înseamnă că există mari uh, neajunsuri în ceea ce privește protecția socială a lucrătorilor. și accesul, în primul rând, la niște contribuții mai crescute uh, de pensii. Și asta, bineînțeles, cu urmări uh, importante în ceea ce privește diferențele de pensii ulterior și din punct de vedere fiscal, bineînțeles, uh, um, există efecte care au dus la sporirea numărului de contracte de drept civil. Acum, referitor la calitatea locurilor de muncă a lucrătorilor temporari sau permanenți. E un scurt rezumat al rezultatelor acelor studii. După cum ne-am aștepta, lucrătorii cu contracte temporare tind să aibă mm, locuri de muncă mai puțin calificate și asta ține de toate dimensiunile analizate. Au venituri mai scăzute, un risc mai mare de a-și pierde locul de muncă, programe mai proaste la locul de muncă, formare mai proastă, Um, o incidență sporită a unor programe prelungite. Singurul lucru e că în uh, ceea ce privește participarea la formare, uneori aceștia au un nivel de participare mai mare la formare. Deci asta pentru că mulți care intră pe piața muncii Uh, încep cu astfel de contracte temporare. Deci asta ridică statisticile la training, însă dacă e să compari participarea polonezilor la training cu altor europeni, nivelul oricum e scăzut. Iată una din dimensiunile diferenței calitative între locurile de muncă temporare, respectiv permanente în 2005-2010 puteți vedea că există această diferență, însă în 2015 diferența a crescut foarte mare față de 2005 și 2010. În Polonia avem peste 3 milioane de persoane care au contracte de muncă temporară, dintr-un total de 13 milioane de angajați. Aceste slujbe temporare prezintă un risc mai ridicat de precarietate și piața muncii și o calitate mai scăzută a slujbelor. În același timp, contractele cu termen fix, reglementate de codul muncii, nu sunt foarte diferite în ceea ce privește uh, nivelul de protecție socială, de contribuție la mm, securitatea socială. Însă, când e vorba de contractele de drept civil. Aici vedem că nivelul de protecție socială e mult mai scăzut. Și aici e segmentarea aia despre care vorbeam eu în cadrul uh, pieței muncii. Vă mulțumim, doamnă Marta. E un, a fost o prezentare care ne-a dus foarte multe informații. Dacă sunteți de acord, voi transmite prezentarea dumneavoastră și membrilor copii misiei de ocupare. E o prezentare foarte informativă și bine pregătită. Mulțumesc. Acum, domnul Gleisner, aveți cuvântul, vă rog frumos. Am prezentarea în limba engleză, însă o voi face în uh, germană, dacă îmi permiteți. Channel 1. So, vielen Dank für die Gelegenheit. Uh, auch Vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta punctul de vedere al reprezentanților uh, industriei. Vă voi prezenta experiența din Australia, vom uh, vedea de asemenea ce se întâmplă la nivel european și vom vedea care sunt unele idei preconcepute, mituri legate de acest sector și de cifre. Ar trebui să vedem ce se întâmplă cu formele atipice de angajare în Austria. Puteți vedea sus proporția de persoane inactive care e în scădere, a scăzut de la 29 la 24%. Sub asta apare un segment mai mic, șomerii, după care persoanele independente, freelance, funcționarii publici, persoanele angajate cu normă redusă și cu gri cu normă întreagă. Vedeți că aici e stabilitate. Aproape 40% de oameni sunt angajați full-time. Și asta de foarte mulți ani. E interesant să vedem cum uh, este situația și la nivel european. Avem un studiu al uh, Parlamentului European legat de ocuparea precară și aici vedem proporția de, um, în funcție de tipurile de ocupare. 59% sunt persoane care au un loc de muncă permanent. Dacă vă uitați la celelalte feluri de ocupare, vedem că celelalte sunt în stagnare sau în scădere. Și nu a, scăzut, nu a crescut decât uh, ocuparea part-time. Ceea ce e surprinzător. Deci, principala categorie care a crescut uh, timpul recesiunii e uh, munca parțială. Acum, ar trebui să ne dăm seama dacă atipic înseamnă precar în acest uh, concept, deci, sau care prezintă risc de sărăcie. În Austria, 14% din persoane riscă să devină sărace. Persoane care au un venit de sub 60% din venitul minim, în rândul celor care lucrează part-time procentul e de 11%, iar în rândul șomerilor de 38%. Ceea ce înseamnă că cei care Ceea ce înseamnă că lucratul cu normă redusă reduce riscul de sărăcie și nu îl crește. Văzând studiul european al Parlamentului Uh, deci, sărăcia legată de muncă ține mai mult de faptul că în unele familii o singură persoană e cea care câștigă bani sau uh, lucrează cu o intensitate scăzută. Mai avem aici și alte cifre interesante. OCDE-ul, de pildă, a analizat uh, cauzele sărăciei și vedem că de multe ori evenimentele din viața personală duc la apariția sărăciei. Beschäftigungsformen äh, fallen hier nicht auf. Äh, Ich wollte damit sagen, atypische Beschäftigungsformen. Nu vedem aici probleme legate de angajarea cu normă redusă. Poate că sunt și alți factori mai importanti decât uh, ocuparea atipică. în Uniunea Europeană, dar și în Austria. Formele atipice de lucru înseamnă de multe ori un program redus de lucru. Însă înseamnă asta precaritate, în cazul Austriei, eu aș spune clar că nu. Însă vedem că la nivelul Uniunii Europene, riscul de a te afla într-o situație precară din, cazul contracte, din uh, cauza contractelor uh, cu perioadă redusă e mai redus, însă când e vorba de contracte cu contracte de part-time expuse lucrătorilor, deci aici vedem că riscul de precaritate crește. Însă trebuie văzut cât uh, de mult sunt impuse aceste contracte cu program redus lucrătorilor sau nu. Avem aici cifrele de la Eurostat, vedem cazurile când sunt uh, impuse contractele. Literele sunt mici, însă vedeți că peste 70% din lucrătorii care se află în situația asta își doresc să lucreze mai mult. Uh, ei simt că nu sunt uh, folosiți uh, la potențialul maxim. Să vedeți, în unele țări procentul acesta este foarte ridicat, în timp ce în altele mult mai scăzut. Ce concluzie tragem? Atunci când șomajul e foarte ridicat, de asemenea există multe persoane care și-ar dori să lucreze mai multe ore. În timp ce în țările unde șomajul e mai scăzut, majoritatea celor care au un program redus o fac pentru că așa își doresc probabil ar putea să-și găsească un loc de muncă cu normă întreagă, însă nu-și doresc asta din vari motive. Examinez aici din nou situația din țara mea de origine, Austria, și vreau să subliniez câteva aspecte. Austria este țara unde, după țările de jos, există numărul cel mai ridicat de lucrători cu program redus. E o modalitate care a crescut uh, mult în rândul bărbaților și mai ales în rândul femeilor de ce s-a întâmplat asta și care este efectul acestei situații. Programul redus de lucru, spuneam, a crescut foarte mult. Și asta înseamnă că și asta a dus la sporirea numărului de femei pe piața lungii muncii. Mai mult, uh, perioada medie lucrată de un austriac se reduce cu un sfert de oră săptămânal de la an la an. Deci asta se vede. Deci, practic, în Austria se reduce numărul total de ore lucrate. Și această reducere înseamnă, bineînțeles, ă, într-o oarecare măsură, o ușurare pentru piața muncii. Poate vi se pare ciudat că mie, ca reprezentant al patronatelor, să vă spun că această reducere e benefică, însă nu e o reducere ca cea din Franța, nu e o reducere uh, nocivă, deoarece în Austria avem de asemenea o cerere foarte mare de contracte cu program redus. Deci 87% din cei care lucrează part-time o fac pentru că își doresc asta. Asta pentru că există niște condiții cadru foarte favorabile. Majoritatea acestor persoane nu plătesc impozit pe, pe venit, plătesc contribuții scăzute la securitatea socială. De asemenea, există modele subvenționate pentru persoanele care au anumită vârstă și anumite prestații sociale pot fi obținute doar atunci când nu ai uh, un venit care depășește anumit prag. Odată ce depășești pragul respectiv, crește impozitul uh, pe venit și trebuie să contribui mult mai mult uh, uh, la cheltuielile sociale. Deci statul austriac a făcut uh, această modalitate mult mai atrăgătoare pentru lucrători. E o capcană dulce, aș zice așa, mai ales uh, pentru femei, destinată mai ales femeilor. Există prea puține stimulente pentru lucrătoare pentru ca acestea să aibă, să aibă contracte cu normă întreagă. Freiwillig gewählt und sie nicht immer auferlegt vom Arbeitgeber oder von, von anderen. Și după cum vă spuneam, adesea acest timp parțial a fost ales și n-a fost impus de angajator, a fost ales de angajat. Aici se vorbește acum despre mini locuri de muncă care sunt și ele în creștere în Austria, au devenit foarte atrăgătoare din cauza sau mulțumită unor condiții cadru Am uitat să precizez un amănunt. Adesea femeile muncesc mult cu normă parțială pentru că trebuie apoi după amiaza să se întoarcă în zona în care locuiesc să se ocupe de copii. Așadar, după cum vedeți, există un nivel de satisfacție pentru că statul a creat condiții favorabile pentru aceste mini locuri de muncă și, de exemplu, poate să satisfacă anumite femei care vor să se ocupe și de familie, deci lucrează cu jumătate de normă. E poate o specificitate austriacă, și anume că orice formă de angajare sunt legate de o formă obligatorie de asigurări sociale, același lucru și pentru liber profesioniști și lucrătorii independenți, liber profesioniștii au asigurări de șomaj dacă au fost uh, angajați în dreptul social independenții au același statut cu uh, angajații, deci beneficiază de asigurări sociale. Acestea fiind spuse, dreptul muncii, din potrivă, nu se aplică decât adevăraților angajați. Și uh, uh, normele parțiale se aplică însă nu se aplică, bineînțeles, independenților. Contractele cu zero ore garantate sunt interzise în uh, Austria. Deci, uh, se poate spune că sistemul austriac uh, urmează principiului principiul flexicurității, din punctul meu de vedere este unul foarte actual în continuare, pentru că um, deci această flexibilitate este uh, una pozitivă pentru că combine avantajele din ambele. Uh, facem sondaje destul de uh, des și reiese că oamenii sunt mulțumiți cu situația lor. Încă câteva cuvinte, pentru că nu mai am mult timp în ceea ce privește um, tipurile atipice de angajare. Este clar că există um, um, și pierderi, întreprinderile caută flexibilitate și dacă nu, le prim, nu primesc această flexibilitate printr-un contract obișnuit, folosesc, de exemplu, lucrători detașați, însă dacă la angajații obișnuiți există flexibilitatea, nu mai există stimulentul de a alege alte tipuri de <clears throat> angajare există și um, cauze destul de clar definite pentru asta. În Germania, un expert, domnul Schmidt, a spus că baza miracolului ocupării germane au fost formele flexibile de ocupare și uh, salariile moderate. Iar uh, ministrul muncii, în perioada 2002-2005, a spus că nu există Uh, cel mai, un mod mai ușor de a, ajuta oamenii să-și găsească un loc de muncă decât munca cu norma parțială. Concluzii. <clears throat> Și din uh, ceea ce pot eu constata, îmi dau seama că atunci când vrem să reglementăm formele atipice de ocupare, trebuie să înțelegem că ele sunt și dorite de cele mai multe ori de lucrători. Studiile arată și că există uh, efecte pozitive asupra ocupării, pentru că uh, se oferă un acces mai facil pentru piața, către piața muncii pentru tineri, de exemplu, sau pentru șomerii pe termen lung. Însă, acolo unde funcționează piața muncii, uh, timpul parțial nedorit uh, este redus. Deci unele, um, unele tipuri de, unele moduri de angajare atipice dispar de la sine. Există o relație între flexi, dorința de flexibilitate și cât de des sunt folosite uh, modurile atipice de angajare. Flexicuritatea nu mi se pare un, o idee depășită, din potrivă un mod de a combina securitatea și flexibilitatea, um, bineînțeles, modurile de um, lucru sunt foarte diferite, ceea ce înseamnă că este și bine să existe diferite moduri de uh, angajare. Mulțumim foarte mult, domnule Gleisner. Uh, a fost o prezentare foarte interesantă uh, și cu text și cu cifre și ne arată că există o situație foarte favorabilă în Austria care desigur nu reflectă neapărat situația din alte regiuni din Europa, mai ales când sau unde există șomaj mult mai ridicat. Dar eu spun, dacă nu sunt parteneri sociali care să influențeze politica pieții muncii într-o țară, dacă asta nu există, atunci apar toate problemele cu care ne confruntăm. Dacă nu, e o imagine interesantă și favorabilă. Mulțumesc. Urmează acum domnul Silichiotis, colegul din Parlamentul European și raportor la acest dosar. Aveți cuvântul. Mulțumesc. O să vorbesc în limba elenă, limba mea maternă. Mulțumesc. Mai întâi aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru Petiții din Parlamentul European care m-a invitat să mă exprim într-o discuție interesantă și de actualitate consider că acest gen de manifestare ne încurajează în Parlamentul European în sensul că nu mai putem închide ochii față de pauperizarea lucrătorilor și precarizarea lor. Trebuie să recunoaștem că <clears throat> distrugerea statului social și presiunea exercitată asupra salariilor și asupra drepturilor muncii, creează inegalități sociale, reprezintă o amenințare pentru sistemele de asigurări sociale și sunt și motivul pentru care crește numărul de contracte atipice și de reglementarea relațiilor de muncă. O să încerc să vă explic în ce mod creșterea contractelor atipice contribuie la pauperizarea lucrătorilor și nu permite combaterea șomajului. Creșterea aparentă a ocupării ascunde adesea prezența unor contracte cu zero ore de muncă, falși lucrători independenți sau forme de contracte atipice care nu le oferă lucrătorilor posibilitatea de a se bucura de drepturi și de a aduce o viață demnă, dar reacția Uniunii Europene de până în prezent nu permite să facem față acestor probleme. Trebuie să schimbăm orientarea. Mai întâi o să vă prezint unele concluzii pe care le-am inclus în raportul legat de condițiile de muncă și munca precară. Vorbitorii de astăzi ne-au dat mai multe exemple în ce privește agravarea precarizării în Europa în materie de ocupare și sunt de acord cu concluziile trase. Începând cu momentul în care rețeaua de protecție se destramă, capacitatea de a negocia a lucrătorilor e mult redusă și lucrătorii sunt obligați să accepte contracte cu salarii mai mici, cu drepturi reduse și cu durată determinată. E clar că contractele de muncă atipice și cu durată determinată nu au un impact veritabil în combaterea șomajului și în ce privește scăderea șomajului. Mă refer și la alte studii realizate de instituții ale Uniunii Europene. O să mă refer la studiul realizat la inițiativa Comisiei de Ocupare din Parlament în ce privește precaritatea muncii, care demonstrează că lucrătorii cărora li se impun contracte cu durată determinată sau temporare sunt în număr tot mai mare în ultimii 15 ani în Europa. Munca formală a trecut de la 62% în 2004 la 59% cu 8 ani mai târziu. 4 din 10 uh, lucrători uh, lucrează în baza unui contract uh, cu durată determinată și mulți lucrători spun că au lucrat uh, în condiții nedeclarate în ultimele 12 luni. E posibil ca aceste contracte să fie existat și înainte de criză. Cu toate acestea, soluțiile inadecvate puse în aplicare n-au făcut decât să agraveze situația lucrătorilor. <clears throat> De exemplu, politicile de austeritate care au lovit în special pe lucrători și pe pensionari. Studiile Eurofund au arătat o relație care există între politica muncii și sărăcia în muncă. În toate statele membre, riscul de sărăcie a crescut, ca și privațiunile materiale în ce privește pe lucrători. Condițiile de ocupare permanentă sunt tot mai puțin frecvente, iar riscul de pauperizare a lucrătorilor se agravează. Conform studiului Eurofound, de la 4 până la 6 milioane de tineri sunt angajați în cadrul unor stagii. Ei plătesc prețul acestor politici. Ce e grav este faptul că aceste stagii nu oferă niciun drept lucrătorilor respectivi și adesea sunt neremunerați. Conform anchetei 90% dintre tineri consideră că aceste stagiile sunt foarte utile. Cu toate acestea, stagiile respective nu rezultă în uh, contracte decât foarte rar. E un sistem contraproductiv, mai degrabă decât să-i remunereze pe tineri în mod demn pentru munca prestată și să se bucure de dreptul muncii, ei devin uh, mijloace de presiune din partea angajatorilor împotriva celorlalți lucrători Cred că acest studiu scoate în evidență riscul uh, ca acești tineri să fie victime ale exploatării, mai ales atunci când statul nu definește un cadru strict pentru exercitarea acestor stagii. Același studiu Eurofound se referă la formele de muncă cele mai abuzive și ilegale. Eurofound s-a concentrat mai ales asupra două forme de fraudă comisă de angajatori. Mai întâi fenomenul de franșiză și în al doilea rând faptul că condițiile de angajare nu corespund cu contractul de muncă. Principalele forme de ocupare care duc la fraude sunt uh, munca independentă, 5,3%, contractele cu durată determinată 16% aproximativ, lucrătorii detașați 15%, munca temporară 13%, stagiile 11%, franșizele aproximativ 10%, munca sezonieră sau la cerere 7% în medie. Toate acestea demonstrează că dereglementarea pieții muncii a reprezentat multe riscuri și înainte de apariția crizei. Din păcate, reacția Uniunii Europene e descurajantă și insuficientă. Concluziile discuțiilor legate de <laughs> soclul social care au avut loc între șefii de stat la Göteborg, despre care a vorbit acum câteva momente colega noastră, președinta Comisiei PETI, doamna Vixom, ne arată că acest pilon nu e decât un placebo social, un uh, praf în ochi, după cum l-a descris pe bună dreptate presa europeană. Statele membre nu sunt supuse niciunei obligații juridice pentru a face din acest soclu social un veritabil soclu al Uniunii Europene. Este un text mult prea vag care vorbește despre flexibilitatea necesară a lucrătorilor fără a spune nimic despre dreptul la muncă. Din potrivă, Comisia e pe cale să <clears throat> propună măsuri de mai mare liberalizare și de reglementare a pieții muncii și în același timp li se cere partenerilor sociali să negocieze, dar Comisia promovează măsuri cum ar fi lupta împotriva birocrației în domeniul securității muncii. Dragi colegi, toate acestea mă fac să trag concluzia că contractele atipice nu sunt o soluție în combaterea șomajului, din potrivă, duc la pauperizare și la o precarizare socială a lucrătorilor. În ce privește celebrul soclu social, nu e decât praf în loc, după cum am spus, nu prevede schimbări de orientare din partea statelor membre dacă în același timp angajatorii pot continua să impună contracte atipice și precare, uneori chiar și ilegale. Pentru a rezolva această problemă, <clears throat> nu e suficient să încurajăm pur și simplu statele membre să schimbe orientarea. Ar fi nevoie de o veritabilă schimbare de orientare și să renunțăm la politicile de austeritate și de liberalizarea pieților. Noi, de la Comisia de Ocupare a Forței de Muncă, am dorit să redefinim munca demnă. Munca trebuie să fie demnă și să le ofere lucrătorilor dreptul la o viață demnă cu raportorii din umbră, am reușit să mergem în direcția cea bună. Am utilizat definiția de la Organizația Internațională a Muncii, o definiție care face trimitere la munca demnă și definește o muncă demnă ca fiind una cu normă întreagă, productivă, care garantează o viață demnă, securitate la locul de muncă, permite de asemenea <clears throat> să exercite liber dreptul uh, la exprimare, dreptul la asociere și participare la uh, deciziile care influențează viața, garantând și egalitatea dintre femei și bărbați. Pentru a realiza toate acestea, Uniunea Europeană ar trebui să adopte politici care să consolideze drepturile lucrătorilor în cadrul dialogului social și al negocierilor colective, permițând tuturor lucrătorilor să se exercite dreptul la asociere și să participe liber și fără temere la negocierile colective. Comisia și statele membre trebuie să promoveze strategii de acoperire globală a lucrătorilor prin convenții colective și de a consolida rolul sindicatelor atât timp în calitate de partener social și de a evita orice abuz în materie de forme atipice de muncă. Reamintim că conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale din Uniunea Europeană, fiecare lucrător trebuie să dispună de un timp de muncă clar limitat în timp, ca și de o perioadă de odihnă cotidiană și săptămânală. Trebuie în același timp să consolidăm dimensiunea socială și politicile de creare de adevărate locuri de muncă. În mass media, în societate și aici în Parlament se vorbește tot mai mult, deci, de acest concept de a introduce munca demnă în legislația națională europeană. Încă 30 de secunde, spune vorbitorul. Deci preconizăm adoptarea unei directive cadru pentru a promova munca demnă pentru toate formele de ocupare, garantând fiecare lucrător, uh, fiecare angajat, un ansamblu de drepturi fundamentale. Dorim de asemenea ca Uniunea Europeană să adere la Carta Drepturilor Sociale a Consiliului Europei pentru a dispune de mijloace pentru a combate politicile cele mai conservatoare de pe piața muncii și, în fine, dorim să adoptăm un protocol de progres social care să definească drepturile sociale, să le dea primordialitate în ce privește libertatea pe piața internă. Um, Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați uh, prezentat poziția Comisiei pentru ocupare. Domnul Becker a trebuit să plece, deci eu uh, preiau uh, prezidiul mai repede decât prevăzut. Mă numesc Jude Curtin Darling, sunt uh, deputat european din partea grupului SND și fac parte din Comisia pentru Petiții. Avem aproximativ 15 minute pentru întrebări și răspunsuri, deci îi încurajez pe colegi să uh, indice dacă doresc să intervină. Am să vă rog uh, să uh, aveți întrebări mai degrabă scurte ca să avem timp și pentru răspunsuri. Mulțumesc. Am câteva întrebări despre propria mea țară. Există schimbări legislative care să fi dus la un nivel ridicat de ocupare cu normă parțială? Creșterea acestui fenomen este caracteristică pentru Polonia sau s-a, a existat asta și în alte țări? Și apoi, care sunt cauzele uh, genurilor, uh, modurilor de lucru atipice în Polonia, dar și în uh, celelalte țări? Eh, Grație! Mulțumesc, Jude! Le mulțumesc tuturor celor pentru intervențiile făcute. Într-adevăr, e un subiect foarte important, uh, crucial, delicat. Uh, să nu uităm că precarietatea e un adevărat flagel în Europa și mai ales în Italia, mă gândesc la țara mea de origine. Și eu cred că o mare responsabilitate o au reprezentanții instituționali în acest domeniu, deoarece ani de zile au evitat să uh, ia taurul de coarne pentru a combate acest fenomen și pentru a le reda demnitatea lucrătorilor. Nu e vorba aici doar de neglijență, aș zice eu. E mult prea extinsă problema. Eu aș spune că există o voință de a schimba uh, paradigmatic structura uh, um, organizatorică a locurilor de muncă. Deci un loc de muncă ar trebui să fie un instrument prin care să ai acces la o anumită demnitate și se dorește să se schimbe asta. Eu aș vrea să știu care este și părerea dumneavoastră. Mie mi se pare că, din păcate, legislația a înregistrat o regresie în acest domeniu, cu acest unic obiectiv. Atât clamata Uh, flexibilitate, care vrea să fie prezentat de un echilibru între flexibilitate și securitate, însă de fapt e doar o cale de a distruge uh, formele de protecție um, în domeniul muncii, uh, călcând în picioare, practic, și mm, ignorând toate denunțurile făcute sau petițiile făcute în acest domeniu. Și au tot existat plângeri legate de discriminările la care sunt supuși, pe de-o parte, lucrătorii um, cu contracte temporale, temporare uh, față de cei cu contracte fixe. Avem o directivă 1999-70 uh, cu privire la excelență. Nu credeți că ar fi cazul să se actualizeze această directivă, poate și la nivel european, să avem niște indicații juridice pentru ca flexibilitatea să nu devină un coșmar uh, din ce în ce mai profund pentru atât de mulți lucrători care sunt în situația asta. Doamna... Gracias. No, eu empezaría recordar... Aleana. Avem cifre de la Eurostat. A scăzut numărul de săraci cu 1.700.000 în Uniunea Europeană. Deși obiectivul 2020 era să avem cu 20 de milioane de persoane mai puțin, persoane care să riște, să ajungă în stare de sărăcie. Deci cine are informațiile, vă rog să mi le transmiteți și mie. Aș vrea să știu câte contracte de muncă precare s-au creat în Europa de la începutul crizei și care e cifra netă de contracte de muncă în Uniunea Europeană din 2008 încoace și dat fiindcă vorbim și despre situația femeilor. Aici avem o situație, deci sunt cu 10% sub medie și diferența de salarizare, de asemenea, e, e clară. Ce se întâmplă cu femeile din mediul rural? Munca lor e invizibilă, deci cum sunt ele afectate de precarietate? Trebuie să vă spun că în Spania, în mod rușinos, există contracte și pentru o oră. E ceva ce n-am mai văzut uh, din anii 50. Deci oameni săraci care au și două locuri de muncă, dar nu pot să ajungă la sfârșit de lună. Și aș vrea o întrebare pentru colegul Neoclis, care a fost raportor la acest raport. Vreau să vă felicit, deoarece proiectul de raport a fost foarte bun. Uh, se spunea acolo că toți lucrătorii ar trebui să se bucure de protecție socială și să fie mm, protejați de convenții colective de muncă. Eu vreau să-mi explicați ce s-a întâmplat la negocierile cu amendamente, de ce au trebuit să dispară din text aceste trimitere explicite. Deci cu ce probleme v-ați confruntat la negocieri și la votul acestui raport? Vă mulțumesc. Eduard. Oui, merci. Euh. Mulțumesc câteva observații înainte de a adresa și câteva întrebări. Și domnul Gleisner a vorbit despre situația din uh, Austria. Am auzit numai finalul intervenției sale, îmi cer scuze pentru asta, însă care este realitatea în ziua de astăzi în Uniunea Europeană în ceea ce privește drepturile sociale și politica de lucru? Totul a început cu legile Hart în Germania uh, și uh, aceleași gen de uh, legi au fost adoptate aproape în, cele, în toate cele 28 de state membre. Se tot vorbește între ghilimele de modernizarea pieței muncii. Când auzim modernizare, înseamnă flexibilizare, de reglementare, flexibilizare la maxim. <clears throat> Am S-a vorbit despre lucrătorii spanioli. 20% dintre lucrătorii cei mai uh, săraci sunt cei care au fost cei mai afectați de criză, ceea ce nu am auzit din partea nimănui, este cu, până acum, este că locurile cu normă parțială în Spania, de exemplu, dar și în Franța, este, ă, sunt impuse. Legea face în așa fel încât dacă um, ai două locuri de muncă cu normă parțială, ești ă, scutit de taxe. Însă, <clears throat> care a fost consecința asupra puterii de cumpărare a lucrătorilor în Spania. În, în domeniul uh, serviciilor, 22 până la 30% de pierdere a salariilor, între 22 și, 30, și 33%, uh, inclusiv în domeniul construcțiilor, de exemplu. Deci, suntem pe o cale liberală în care competitivitatea uh, țărilor este adusă de uh, mâna de lucru ieftină. În Franța, uh, se tot spune, uitați-vă în Spania, funcționează. 95% din contractele semnate în Spania sunt contracte pentru mai puțin de o lună. Asta este piața muncii pe care ne dorim. Aici intervin slăbiciunile noastre. Politica socială nu este o competență a Uniunii Europene ar trebui măcar să avem o competență partajată, astfel încât să existe o dimensiune europeană în acest domeniu. Deci, întrebarea mea este următoarea. Dincolo uh, de a spune, uitați ce bine merg lucrurile cu modelul nemțesc, uh, care, este, care sunt consecințele asupra um, put, um, puterii de cumpărare a lucrătorilor, inclusiv în Austria? Mulțumesc! Uh, aș dori și eu să fac unele comentarii. În ceea ce privește nivelul de inegalitate, um, inegalitatea crește enorm și asta are un impact direct asupra coeziunii sociale, asupra încrederii în instituțiile publice, în instituțiile ce țin de piața muncii și, în general, încredere în proiectul european pentru mine este un element cheie pe care nimeni nu l-a abordat. Analizăm lucrurile dintr-o perspectivă economică, însă există și o dimensiune politică a muncii precare. Și anume, se creează terenul fertil pentru mișcări politice foarte uh, periculoase și cred că și asta trebuie să fie avut în vedere. Avem puțin timp, am să fur puțin de la următoarea rundă de discuții, <laughs> pentru că eu o prezidez. Nu am să vă uh, prezint propria mea persoană prea pentru prea mult timp. A, a mă scuzați, mai avem o uh, intervenție. Doamna Cuneva, am să vă rog însă să fiți foarte succintă. Mulțumesc. Aș dori să mă, să mă adresez reprezentante Eurofound. Aș vrea să știu de ce 78% dintre greci lucrează cu contracte pe perioadă fixă, fără să fie ales asta. Sunt obligați de condițiile actuale. Și aș vrea să știu dacă aveți și alte informații în ceea ce privește sudul Europei. Mulțumesc foarte mult! Mai avem puțin timp, dar am să vă rog să fiți foarte uh, succinți. Ne întoarcem la doamna Bileta. Un minut și jumătate, dacă puteți, pentru a răspunde la unele dintre întrebări, iar apoi uh, toată lumea va primi același, um, același timp. Doamna Bileta, da, ca să răspund la ultima întrebare, nu am uh, cifre Um, așa în minte, însă pot să mă uit între, în, în datele mele și să vă trimit informațiile. Cred că majoritatea întrebărilor au fost uh, adresate celorlalți. Poate că aș putea să intervin după. Doamna Cărson Darling, nu știu dacă vă mai pot da cuvântul, dar uh, recun- um, apreciez solidaritatea de care dați dovadă uh, dându-vă, dându-vă timpul de intervenție celorlalți. Doamna Magda. Mulțumesc. Am să încerc să iau întrebările pe rând. În ceea ce privește întrebarea domnului Valesa, nu au existat schimbări uh, legislative în cadrul polonez care să ducă la o creștere a locurilor de muncă cu timp parțial. Este interesant. Fenomenul crește constant. Singurul lucru pe care îl putem uh, avea în vedere este rolul sectorului public în subminarea standardelor. Într-o vreme exista o presiune ca um, domeniul public să um, externalizeze servicii um, către domeniul privat, se numea statul ieftin sau în fine eficient din punct de vedere al costurilor, iar Uh, cei care își pierdeau locul de muncă în sectorul public, uh, uh, locuri de muncă sigure, erau apoi angajați de companii private care îi angajau pe contracte mult mai precare. În ceea ce privește a doua întrebare, în Polonia adesea credem că Uh, este foarte tipic pentru Polonia să avem aceste contracte uh, precare, falși, independenți și așa mai departe, dar nu este așa. Vedem același gen de fenomen aproape în întreaga uh, Europa. Care ar putea fi legile care au dus la aceste locuri de muncă precare și temporare? Am aflat multe despre asta din raport, însă eu sunt economist, deci am să vă dau o perspectivă economică. Intervine, bineînțeles, costul angajării și concedierii și procedurile și dacă există posibilitatea de a scădea aceste costuri, de ce nu? Este o decizie economică rațională. Deci, uh, politicile în acest domeniu, iar apoi, cu siguranță, ține și de rata de taxare asociată uh, Uh, fiecărui uh, nivel, uh, fiecărui tip de contract de muncă. Apoi, s-a vorbit mult despre francizare, luc lucrătorii temporari și mai departe. Cred că și asta joacă un rol în Polonia. Și în ceea ce privește inegalitatea se poate, și inegalitățile, se poate spune mult despre asta, însă în Polonia, în ultimii ani, a avut loc o creștere a locurilor de muncă precare și în același timp a avut loc o scădere destul de mare a uh, inegalității. Deci, uh, cei care sunt uh, săraci sunt cei care nu au un loc de muncă. O parte din locurile de muncă temporare, nu știm cât, dar cu siguranță o parte, au reușit să uh, Uh, aducă oamenii pe piața muncii și să reducă deci inegalitățile. Foarte bine, mulțumesc. Domnul Gleisner. Mulțumesc. În primul rând, da, așa este. Situația este diferită între um, Austria, Germania, Suedia și alte țări. Și bineînțeles, nu se poate transpune Uh, ceea ce s-a făcut la noi, uh, la țările care au trecut prin uh, criză um, cu aceleași rezultate. Însă eu sunt convins că ne putem dori locuri de muncă cu normă întreagă pentru toată lumea, dar e imposibil de atins. Este un conflict între locurile de muncă de calitate și câte locuri de muncă există. După criză a existat uh, o problemă. Era clar că erau prea puține locuri de muncă și, din punctul meu de vedere, este mai bine să ai un loc de muncă precar decât niciunul. Și asta a fost și ideea care a stat la baza reformelor ce au avut loc în Germania. Și da, poți fi de acord cu asta sau nu, dar rezultatul până la urmă a fost un succes, a crezut rata de Uh, ocupare, uh, salariile, uh, veniturile au crescut și șomajul a scăzut. Consecințele crizei au fost, sunt pe care să fie depășite. Ultimele cifre de la Eurostat spun că sărăcia și amenințarea cu sărăcia se reduc în continuare, statele membre ale Uniunii Europene, comparate la nivel internațional, sunt state foarte sociale. Dacă comparăm UE cu alte zone, Japonia, SUA, uh, vedem că noi în Uniunea Europeană avem multe cheltuieli sociale, dar și un sistem de reglementare foarte dens. Deci, la nivel global, nu avem un deficit aici. Ok, thank you. În regulă, mulțumesc. Domnul Silichiotis, vă rog, foarte pe scurt. Eh, da. Într-adevăr, foarte pe scurt, doamnă președinte. În primul rând, faptul că Europa ar fi pe cale să iasă din criză nu se aplică tuturor eh, lucrătorilor. Există o referire la asigurările sociale în raport, însă am folosit datele Organizației Internaționale a Muncii. Apoi, criza a arătat uh, problemele pieței muncii dereglementate. Avem probleme de stabilitate, condiții foarte stricte, norme de mediu foarte stricte însă nu există norme impuse statelor membre în ceea ce privește un loc de muncă demn. Și asta este ceea ce promovăm noi. Doamna Cărțan Darling, aș dori să-mi închei rolul uh, de președinte al acestui uh, panel, mulțumim tuturor celor care au intervenit. Vom trece acum la a doua rundă, uh, în care nu voi mai fi domnul Becker, ci voi fi Jude Kirsten Darling și aș dori să spun două lucruri despre mine. Înainte să fiu aleasă, am, fost, am făcut parte dintr-un sindicat la o confederație europeană de sindicate. Am um, lucrat uh, împreună chiar și cu Eduard în domeniul oțelului în, și în domeniul siderurgic. Ce aș vrea să spun este că presiunea este crescută și asupra celor care sunt pe, în, care au un loc de muncă, să spunem, obișnuit. Și cred că deocamdată consecințele uh, acestor fenomene nu reies. Un al doilea element este, pe care aș vrea să vi-l spun este că reprezint uh, Anglia de Nord-Est, o, uh, o regiune foarte frumoasă, dar cu o reputație um, nu foarte pozitivă, și anume, suntem capitala Regatului Unit pentru contractele cu zero ore garantate. Numărul uh, celor care sunt cu astfel de contracte au crescut 30% în ultimii ani. 40 de mii de persoane Uh, din regiunea mea, cea mai mică regiune din Regatul Unit, sunt uh, într-o poziție de a avea un contract foarte precar. Și astfel ajungem la a doua rundă de discuții. <clears throat> Vom asculta nu numai experți, cum am făcut-o până acum, ci și uh, petiționari care au venit la Comisia pentru Petiții și au uh, depus petiții în ceea ce privește tipurile de formele de muncă precare, uh, abuzul uh, în situații de contracte cu durată determinate, echilibrul de care vorbea domnul Gleisner între flexibilitate pe de o parte și o protecție a lucrătorilor pe de altă parte uh, va fi abordat. Deci, fără a vorbi mai mult, aș dori să vă prezint vorbitorii. Întâi, Ian Hodson de la uh, Sindicatul Lucrătorilor din uh, Alimentație din Regatul Unit, apoi Kerstin Howard uh, de la Federația Europeană uh, pentru Alimentație, Agricultură, Turism și uh, sindicatul respectiv, apoi Vincenzo de Michele, uh, avocat și profesor din Italia, expert în ceea ce privește contracte pe termen scurt, Sergio Galeano, un avocat care reprezintă petiționari uh, din Italia, Michael Ashbrook, un petiționar care îi reprezintă pe agenții contractuali la instituțiile europene și nu în ultimul, nu în ultimul rând vom asculta pe cei pe care dorim de fapt de foarte mult timp să-i ascultăm și anume Comisia Europeană pentru a auzi un răspuns la multe dintre comentariile care s-au făcut astăzi aici. Am să-i dau cuvântul lui Ian ai 10 minute și dacă nu le folosești pe toate, nu ne vom supăra. Vă voi strădui să respecte taște. E, e clar, contractul 0 nu e un termen juridic, însă e o prescurtare convenabilă pentru contractele care includ uh, următoarele lucruri. un lucrător care e plătit doar pentru munca efectuată, trebuie să fie disponibil și nu poate lucra pentru alți angajatori, deși nu este garantată munca pe viitor. Aceste contracte sunt foarte folosite pentru a nu plăti uh, protecția socială și nici contribuțiile de securitate socială. E un instrument prin care se abuză pentru a evita responsabilități de ocupare. Deși aceste contracte sunt prezentate de susținătorii lor, mai ales cei care uh, susțin uh, liberul schimb drept o soluție flexibilă pe baza muncii pentru probleme pe termen scurt, aceste contracte sunt folosite de multe ori pe perioade lungi, uneori ani de zile, pentru a evita plata contribuțiilor sociale. E practic o practică abuzivă la adresa lucrătorilor și a securităților lor. Vedem că 80% din cei care au astfel de contracte au fost angajați așa cel puțin de 6 luni și 65% de peste 2 ani. Mi se pare că aceste contracte sunt mai degrabă o formă abuzivă de a evita responsabilitățile de angajare decât uh, o nevoie reală de flexibilitate. Doar 40% din cei cu astfel de contracte spun că uh, pot alege orele când lucrează, 30% spun că le-ar place să lucreze mai multe ore decât lucrează și 14% spun că uneori lucrează insuficient uh, timp și nu pot să-și plătească nici măcar uh, cheltuielile de bază, chiria, um, asigurările medicale, transportul, uh, alimentele și așa mai departe mai este și o problemă pentru cei care caută un loc de muncă uh, și încă un stimulent pentru angajatori să ofere astfel de contracte. Și anume, dacă refuzi un astfel de control, se, uh, un contract se consideră că refuzi o ofertă rezonabilă de angajare și, prin urmare, nu mai primești alocații de șomaj. Pentru a înțelege Uh, ce se întâmplă, e important să vedem uh, care e limbajul folosit pentru a descrie aceste contracte, care de multe ori uh, nu prea e clar sau în mod, în mod intenționat e vag. De multe ori, majoritatea acestor contracte sunt oferite um, Ehm, în condiții, practic, ă, de ă, vrei, îl vrei sau nu, accept sau nu. Cei care primesc aceste contracte nu au opțiune realistă, nu pot decât să accepte. Deci angajatorul și angajatul nu sunt pe picior de egalitate. De asemenea, se vehiculează ideea că angajații ă, acceptă în mod liber aceste contracte și că sunt în cunoștință de cauză în legătură cu ce înseamnă aceste contracte. Însă trebuie să ne dăm seama că în ochii legislației uh, un individ care lucrează cu un astfel de contract devine practic angajat. În ceea ce privește statutul de angajat, um, și în ceea ce privește statutul um, de angajat de spuneam, în mod normal cu acest statut ai dreptul, de exemplu, de a avea un credit uh, ipotecar, uh, însă mulți uh, lucrători nu mai dispun de uh, aceleași drepturi la locul de muncă, uh, situația diferită de, aceea de a persoanelor liber profesioniste lucrătorii sunt exploatați uh, de multe ori de aceste contracte. Mulți aleg după aceea să fie independenți, așa cum un deținut ar alege, între ghilimele, să rămână în închisoare. Cred că ați urmărit ce se întâmplă în ultima vreme în Marea Britanie. Uh, de asemenea, suntem ca jangatori, transfer o parte din riscurile de a mm, gestiona o afacere asupra indivizilor, atunci când îi tratează pe aceștia ca și cum ar fi uh, independenți. În 2012, 20% din cei care erau independenți câștigau sub salariul medic, uh, mediu. Securitatea la locul de muncă e importantă și e important și statutul într-o organizație. Asta e parte din așteptările oamenilor care au un loc de muncă. Însă acum toate acestea practic ă, ă, se destramă. Oamenii văd că locul lor de muncă e în pericol și de multe ori se implică mult mai puțin, fac mai puține eforturi. În sindicatul meu, dacă un angajator nu um, se angajează față de uh, angajat, de ce invers ar fi valabil? De ce s-ar implica angajatul respectiv mai mult? Deci trebuie să existe un nivel de obligație reciproc. Clauzele de exclusivitate. Consultările guvernamentale din 2013 au ignorat faptul că 9% din cei cu contracte 0 ore uh, semnaseră mm, acorduri de exclusivitate. În același studiu s-a arătat că 15% nu puteau să caute de lucru în altă parte. Deci sunt niște categorii, 24% la sută, care sunt supuși unei forme de exclusivitate. Aceste clauze de exclusivitate le permit angajatorilor să aibă practic totul, fără niciun cost. Și am văzut ce spunea ministrul de externe britanic referitor la Brexit. Uh, you have your cake and eat it. E ceva disproporționat și uh, nerealist. Deci ei nu vor să plătească practic uh, costurile, acestea fiind puse în spatele angajaților. Clauzele de exclusivitate uh, descurajează alte forme de angajare sau de training. Unii spun că nu trebuie să existe o interdicție, că angajații pot merge în fața instanței, însă se arată că majoritatea indivizilor cu astfel de contracte au locuri de muncă de categorie inferioară. E ridicol să te gândești că acești oameni se vor adresa justiției faptul că guvernul britanic, care vrea să reducă numărul de plângeri în uh, fața tribunalelor, uh, um, crede că um, soluționarea litigilor ar putea constitui um, o cale de urmat, uh, deci așa ceva e complet realist. Guvernul a sugerat că ar trebui să se folosească clauzele de exclusivitate în mod rezonabil, însă nu e de mirare că, a sugerat, că acest guvern a sugerat că angajatorii sunt cei care trebuie să stabilească situațiile de exclusivitate, însă se trece cu vederea faptul că un contract e întotdeauna încheiat între două părți. Eu nu văd cum astfel de practici sunt corecte. Sunt excluși reprezentanții angajaților E clar că unii angajatori vor respecta regulile, în timp ce alții, bineînțeles, uh, vor trișa. Să nu uităm că aici e vorba de persoane de multe ori care sunt într-o situație de vulnerabilitate și practic sunt obligate să accepte astfel de contracte. Problema vine că se abuzează de aceste contracte. E o relație de muncă complet uh, disproporționată. După părerea noastră, ar trebui să se ia următoarele măsuri. Toate contractele uh, cu seror ar trebui să devină contracte de angajare, exercitate în conformitate cu legea muncii din 1999 în ceea ce privește statutul lucrătorilor. Asta ar uh, înlătura nesiguranța acestor aranjamente și ar evita și situațiile de mm, angajatori uh, lipsiți de scrupule care profită de situație. După o perioadă de angajare cu un contract cu 0 ore, un individ ar trebui să poată să-și transforme contractul respectiv într-un contract uh, obișnuit. Mm presupunând că după un an un angajat cu un contract cu zero ore um, susține că s-a abuzat de acest contract, ar trebui să aibă posibilitatea unor căi de atac. Există și directiva lucrătorilor cu normă redusă în acest sens și ar trebui să se țină cont de solicitările lucrătorilor de a li se transforma contractele cu zero ore în contracte standard. Uh, deci directiva l oferi acest lucru. Și acum uh, regulamentul 15 din regulamentul național cu privire la salariu minim define perioada când un lucrător trebuie să fie disponibil pentru muncă sau când nu poate să încheie un contract cu uh, un alt angajator. Acum o să trec la următorul uh, oaspete, doamna Kristin Howard, tot 10 minute. Mulțumesc, Judith. Reprezentăm uh, lucrătorii de la Federația Europeană a celor trei Um, sectoare, noi am avut o petiție referitoare la McDonald's. 7.000 de lucrători sunt repretați, angajatorul um, McDonald's cu 205.000 de lucrători în Europa și cu un milion și ceva în lume e unul din principalii angajatori. Forța de muncă foarte tineră, peste 50% sub 25 de ani, în Marea Britanie peste 22% au sub 21%, mulți studenți, femei, migranți, forță de muncă vulnerabilă, multe contracte atipice în sectorul uh, fast food, contracte cu termen fix, cu zero ore, peste 90% contracte cu zero ore în Marea Britanie. <coughs> McDonald's uh, presupune că le va da posibilitatea tuturor lucrătorilor să lucreze mai mult. De asemenea, să nu uităm că foarte puține persoane rămân mai mult de un an în acest sector. E un sector unde nu prea există convenții colective de muncă, e dificil să se organizeze reprezentarea sindicală, deoarece sunt forme de muncă atipice, personalul uh, se schimbă foarte des și pentru că 80% aproximativ din uh, aceste um, stabilimente sunt francize de tip uh, McDonald's și care aplică salariu minim pe economie. Lucrăm la, uh, la efectuarea unui studiu, nu știm dacă asta se aplică în întreaga industrie fast food. Avem Trei petiții. Ian a descris foarte bine situația din Regatul Unit. Eu aș vrea să spun câte ceva și despre situația din Belgia. Știți că se vorbea și, și aici a fost vorba despre așa numitele flexi-joburi. Din păcate, această lege flexi-job, introdusă la finalul lui 2015, uh, sindicatele belgiene au solicitat uh, intervenția Curții Constituționale, deci au sesizat Curtea Constituțională. Din păcate, Uh, curtea a decis să lase legea așa cum este. Vedem că utilizarea acestor locuri de muncă în sectorul Horeca mm, a explodat de când există această lege. În 2015-2016 au crescut cu 500% uh, utilizarea acestor tipuri de locuri de muncă cu toate dezavantajele aferente, că lucrătorii care lucrează în aceste posturi nu au concediu plătit, nu acumulează vechime, au salarii foarte mici și așa mai departe. Și de asemenea, acum aceste locuri de muncă vor putea fi uh, Um, create și folosite, folosit acest statut și în alte uh, sectoare. Aș dori să le mulțumesc cercetătorilor pentru uh, detaliul în care au analizat lucru, petițiile. Uh, sunt de acord și cu propunerile. Deci uh, clar, se trece riscul de la angajator la lucrător și toate acestea merg mână în mână și cu chestiuni precum evaziunea fiscală, sau fine evitarea plății taxelor. Uh, deci, practic, se creează o situație în care statele, atât guvernele cât și lucrătorii au numai de pierdut. <clears throat> Sunt de acord și cu concluziile și cu nevoia de a uh, um, umple golul. Avem uh, nevoie de un cadru de reglementare coerent și obligatoriu pentru toată lumea, astfel încât să existe tratament egal al lucrătorilor, indiferent de statut, origine, contractul de lucru sau locul de muncă. Asta ar include și toate formele de uh, liber profesionism, uh, platformele digitale, de asemenea. Noi credem că există locuri în care putem face progrese și anume pilonul european al drepturilor sociale. Deci dacă trebuie să <clears throat> deci trebuie să ne asigurăm că toți lucrătorii au un contract de lucru semnat și sunt uh, înscriși la securitatea socială cel puțin din prima zi de lucru și cred că asta ne-ar uh, permite să avem uh, um, ce ne trebuie pentru a combate precaritatea și toate tipurile uh, de contracte precare, astfel încât să creăm locuri de muncă decente. Sunt de acord și cu cele spuse de dumneavoastră și de Eduard. Uh, sperăm că munca Comisiei pentru Petiții va ajuta la aducerea pe calea cea bună a acestei dezbateri. Cred că cu toții ne dorim o Europa socială cu rating AAA. Thank you um, very much and thank you for um, saving us some time. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru că ne-ați economisit niște timp. Întotdeauna mă bucur asta când prezidez. Am să mă uh, adresez imediat vecinului dumneavoastră, domnului De Michele. Aveți cuvântul timp de 10 minute. Ehm, Mulțumesc, doamnă președinte. Nel mio intervento, che io ho raccolto nella lunga relazione... Intervenția mea, care ehm, a fost făcută ca rezumat al uh, prezentării pe care v-am transmis-o. Deci aici am uh, analizat jurisprudența Curții de Justiție în ceea ce privește clauzele uh, din acordul cadru transpus în urma directivei 70 uh, 2009 uh, uh, în ceea ce privește munca cu normă redusă. Până în care jurisprudența și participând personal, de asemenea, la anumite întrebări prejudiciale ce țin de Italia, uh, Uh, mi-am dat seama că imaginea este destul de uh, surprinzătoare. Vedem de asemenea că există foarte multe petiții uh, deschise pe acest subiect. Marea majoritate a sentințelor curții și a hotărârilor uh, Curții de Justiție cu privire la clauza 4 de non-discriminare între lucrătorii cu um, contracte determinate comparați cu cei uh, cu contracte nedeterminate și clauza 5 unde sunt identificate măsurile ce se impun pentru a identifica, sancționa, împiedica abuzurile ce vin din urma folosirii contractelor uh, pe perioade determinate. bine, majoritatea acestor cazuri se referă la ocuparea în sectorul public. Dacă n-ar fi existat o primă sentință a Curții de Justiție, sentința Mangold, a Marii Secțiuni din octombrie 2005, o sentință construită pe un uh, caz inexistent. Era un caz de școală acela, de fapt, care a provocat uh, uh, foarte multe probleme, atât în jurisprudență, dar și când ne gândim și la reacțiile statelor membre. Germania, de exemplu, a avut o reacție uh, față de uh, soluția găsită de Curtea de Justiție, care după aceea și-a modificat uh, sentința, deci fără această sentință Mangold și fără decizia Lufthansa în uh, domeniul privat, deci fără asta am fi avut astăzi un uh, cadru jurisprudențial mm, cu acele decizii care au avut uh, loc doar acele decizii ce țin de angajarea în sectorul public. Cam 10 state membre sunt Grecia, Italia, Franța, Luxemburg, Spania, Polonia, Irlanda și România. Toate aceste state au fost state vizate de întrebări uh, prejudiciale ridicate de tribunalelor, de judecătorilor, în ceea ce privește precarietatea în sectorul public. atunci trebuie să ne punem o întrebare. Dacă marea majoritate a petițiilor discutate acum de dumneavoastră se referă la precaritatea în sectorul uh, public, cu excepția contractului cu zero ore, inventat de britanici, în care există și în Italia uh, un contract asemănător care funcționează pe baza aceleași logici. Deci dacă asta s-a întâmplat așa, atunci ne întrebăm, atunci ne spunem clar că s-a întâmplat ceva cu controlul asupra directivei 9970. Statul nu are cum să se apere de unul singur ca administrație publică, neaplicând directiva 9970. Se face o aplicare orizontală și verticală a directivei în ceea ce privește administrația publică. Dacă toate statele ar avea posibilitatea ca angajator să evite aplicarea directivei, atunci directiva respectivă n-ar mai avea niciun rost. Problema legată de toate aceste sentinții și de judecători este următoarea, și anume directiva 9970 nu a fost pusă în aplicare în ceea ce privește administrația publică, în domeniul administrației publice. Însă mie mi se pare că există un organ numit Comisia Europeană care are ca rol să vegheze asupra punerii în aplicare a tratatelor și a legislației. În loc să ne întrebăm, să ne tot întrebăm dacă trebuie modificată directiva 9970, așa cum ne întrebăm și noi uneori în Italia, când e vorba de modificarea proprii noastre Constituții, ar trebui să ne dăm seama că nu s-a aplicat neapărat, nu s-a pus în aplicare directiva 9970. Nu. N-a fost aplicată această directivă uh, din cauza responsabilității exclusive a Comisiei Europene. Și asta e demonstrat și de calitatea unei petiții 100, a celor 108 de agenți contractuali de la Comisia Europeană. De fiecare dată, când e vorba de aplicarea clauzei 5, măsurile de prevenție, măsurile anti-abuz uh, față de state membre, deci de fiecare dată Comisia dispare uh, la, la Curtea de Justiție, iar la Curtea de Justiție se ia decizii ambigue. Deci, prin urmare, nu se consideră că statele membre au încălcat directiva, dat fiind că sunt fixate anumite praguri de protecție care, de fapt, creează precarietate și noi am asistat la un singur recurs pentru încălcarea um, legislației împotriva Marelui Ducat al Luxemburgului și asta a dus la sentința din 26 februarie 2015 împotriva Marelui Ducat al Luxemburgului deoarece nu a respectat directiva 9970 și asta pentru un număr uh, foarte restrâns de lucrători în domeniul spectacolului. Deci acea intervenție cu recurs a venit ca urmare a faptului că la audiența din 7 mai 2014 am fost martor acolo direct. Atunci ne-am plâns ca avocați italiani că în timp ce noi discutam la Curtea de Justiție despre motivele obiective a măsurilor de uh, prevenție deci am susținut uh, teza curții noastre de casație. Am spus că un contract uh, pe timp cu perioadă determinată reprezenta regula și cel uh, permanentă excepție. Ei bine, atunci judecătorul național, judecătorul comunitar, când și-a dat seama că în urma acelei întrebări prejudiciale, legiuitorul național crease o lege care împiedica orice formă de protecție, noi ne-am plâns de asta atunci. A intervenit judecătorul Toader din colegiul secțiunii a treia și a impus Comisia Europene să uh, vegheze asupra situației. Și Comisia Europeană, în loc să activeze o procedură de încălcare uh, la adresa Italiei din cauza Job Act, a uh, lansat o procedură de încălcare pentru ceva inexistent la adresa Luxemburgului. Există de asemenea și o petiție prezentată de mm, directorului agenției care a fost arhivată doar pentru că din partea Comisiei Europene vi s-a spus că nu era o situație critică, au fost vehiculate informații false aici în fața Comisiei de Petiții în legătură cu o sentință a Curții de Justiție, sentința Marcu Samoanu, care susținea tocmai contrarul față de ceea ce v-a transmis dumneavoastră Comisia Europeană. Și asta a avut urmări grave asupra protejării drepturilor acestor, acestei categorii de lucrători. Noi aveam o sentință a Curții de Casație din 2015 care spunea că și lor trebuie să li se aplice directiva. Și o sentință, deci din 2017, a schimbat această orientare. Și a spus, și s-a spus, Comisia pentru Petiție a arhivat procedura de încălcare. De fapt, Comisia Europeană a susținut că trebuie arhivată această procedură. Deci iată cum s-a schimbat jurisprudența. Directiva nu se aplică și în Italia am ajuns în situația în care judecătorii au foarte multe petiții Um, pe această temă de altfel de jucători, nici măcar nu sunt considerați ca fiind um, lucrători subordonați, deoarece nu se aplică directiva 9970, clauzele 4 și 5, nu sunt uh, avute în considerare. Deci iată cum se ajunge la această precarietate când statul membru nu respectă directiva. Problema e foarte gravă o situație de acest tip în care există o responsabilitate extracontractuală foarte gravă a Comisiei Europene, deoarece nu a vegheat uh, asupra punerii în aplicare a directivei 9970. Ei bine, asta face ca Parlamentul European, Comisia pentru Petiții, dacă nu va interveni, se va declanșa un contencios foarte grav cu mulți precari din sectorul public împotriva Uniunii Europene pentru încălcarea responsabilității extracontractuale din partea Comisiei Europene. Deci vă spun, acestea erau sarcine care au fost conferite Comisiei în tratat și pe care nu le-a respectat. Mulțumesc. Au fost niște mesaje foarte dure și clare în intervenție. Doi ultimi uh, vorbitori din partea petenților. Cinci minute. Domnul Galiano și domnul Ashbro. Mi-hanno preceduto. Prezentările dinaintea mea au uh, pus în lumină probleme legate de precaritate în sectorul public, însă așa cum spunea și avocatul de Michele înaintea mea, și așa cum a arătat și raportul Eurofund, uh, Um, care s-a referit la sectorul privat. Așa cum spune avocatul de Michele, situația e critică mai ales în sectorul public și mai ales în Italia. E un sector care ar trebui să fie mai puțin afectat de criza din 2008, dat fiindcă serviciile publice furnizate cetățenilor europeni um, s-au uh, redus uh, într-un uh, mod destul de limitat. Și acum, referitor la petițiile pe care le prezint eu aici și în ceea ce privește raportul din 2015, um, e un raport aici pe care l-am uh, făcut. Personalul precar italian ar reprezenta cam 290.000 de persoane. Serviciul Sanitar Național, mai ales aici, ar fi vorba de 30.000 de persoane. Deci sunt niște date sub... Uh, se subestimează datele reale. Eu nu am o poziție clar stabilită din TART. Se spune că 10.399 de persoane au un statut precar în regiunile cu statut special. E bine, doar în Sicilia, care e una din cele 5 regiuni cu statut special, deși e cea mai mare, Așa cum se arată în raportul din 14 iulie 2015, uh, evaluarea situației la locul de muncă în acea regiune, Persoanele precare reprezentau 16.768 plus 5.410 lucrători um, utili din punct de vedere social, care în Italia sunt um, subplătiți și nu uh, contribuie și pentru că nu se plătesc contribuții sociale. Deci, în total, doar în Sicilia sunt 22.178 de persoane în situație precară, deci de două ori mai mult decât uh, cifra oficială a Ministerului Italian. Și același lucru e valabil și pentru alte sectoare. Însă e semnificativ că în sectorul sanitar uh, cea mai mare parte de la lucrători precari sunt în rândul uh, infirmierilor, dar și în uh, ceea ce privește pe medici. Aici, de multe ori, foarte mulți sunt încadrați ca liberi profesioniști, deși activitatea lor e obișnuită. În toate sectoarele din administrația publică italiană există astfel de persoane uh, precare și peste tot, de la Sicilia până la Vale d'Aosta, cum arată și hotărârea Papalia CGE din 2013, care se uh, referă la această regiune de frontieră Val d'Aosta, lângă Franța și Elveția. Perioada de precaritate depășește cele 36 de luni, limita internă stabilită de Italia pentru durata maximă pentru contracte cu durată limitată. În marea parte a, a situațiilor se ajunge la 10 ani și chiar la 25 de ani. Deci criza din 2008 nu are nimic de a face cu problema asta. Limita maximă prevăzută de lege e de 36 de luni, spuneam. Însă se depășește această limită și asta nu înseamnă că uh, problema a um, lucrătorilor precari s-ar putea soluționa prin concursuri. Există și sentința Mascolia CJ din noiembrie 2014. În sectorul învățământului din 99-2012 nu s-au mai făcut concursuri publice. Autonomă de la Sicilia, de cui ho già detto, da cui, da cui, nel qua, regione nella... În Sicilia, de peste 30 de ani nu se mai organizează concursuri publice. Dată fiind situația, se vede clar <coughs> și avem și aici un tabel cu date, după ce s-a ajuns la 35.000 unități în 2007-2009, uh, că s-a aplicat legea Prodi, fostul președinte al Comisiei și al Consiliului, fostul premier și președinte al Comisiei. Deci am avut și sentința Moroză și Sardino. S-a scăzut, s-a ajuns la câteva mii în următorii ani. Din aceste date vedem cum în realitate contractele pe perioadă determinată, dar și alte flexibile și contractele de lucrători uh, utili sociale deci s-au folosit pentru a acoperi posturi din administrația publică, posturi care erau permanente și vacante. Deci criza economică nu a prea avut de a face um, cu uh, furnizarea de servicii uh, publice. Mai mult, uh, în datele oficiale nu apar anumite sectoare care sunt importante încercăște mm, numărul, uh, dar și organizația, cum ar fi magistrații, cei 5.000 de magistrați. E un caz uh, examinat acum de CJ sau cazul emblematic ai foștilor uh, președinți de la agențiile fiscale folosiți Uh, mai mult de 15 de ani uh, cu contracte pentru a acoperi posturi vacante și care au fost uh, concediați și descalificați după intervenția Curții Constituționale, cu consecințe dezastroase asupra situației de recuperare a banilor pierduți prin evaziunea fiscală. E drept că statul italian, pentru o reformare a funcției publice, a aprobat o lege în mai 2017 care prevede un proces de stabilizare, însă această lege uh, privește doar 50% din posturile disponibile și uh, îi vizează doar pe cei care au peste 3 ani de precarietate și prevede simpla posibilitate uh, pentru utilizator, deci nu e o lege care să fie obligatorie. Concluziile. Cum să nu amintesc eu ce consecințe grave există asupra viața, asupra sute de mii de oameni, oameni care trăiesc într-o situație de nesiguranță, ce se întâmplă cu ei când trebuie să iau un credit pentru a-și cumpăra o casă, pentru a-și uh, construi o viață de familie. Gândiți-vă că sunt oameni care poate vor să aibă și copii ulterior. Există directiva din 99 cu numărul 70. Noi cerem acum Parlamentul European să se asigure că în locul modificării directivei, comisia să se asigure că aceasta este într-adevăr pusă în aplicare. Îmi pare rău că vă grăbesc, aș prefera să nu o fac, însă nu prea avem timp. Și trecem acum direct la prezentarea domnului Michael Ashbrook, care reprezintă pe agenții contractuali. I'll I'm going to skip as many... O să sar peste cât de multe diapozitive reușesc pentru a mai deci economie de timp. Dacă vreți informații suplimentare, puteți obține de la PETI, de pe pagina de internet, de la mine personal și peste vreo oră și în plaziul du Luxembourg la numărul 8, unde puteți să-mi cumpărați ceva de băut, spune vorbitul. Vă rog să mă scuzați. S-a blocat, vă rog să nu-mi scădeți din timpul alocat. Ah, that's very kind. Ah, it always happens. Tot timpul se blochează. No, it's not doing it, and I noticed... Da, nu merge și văd că se înregistră. Vedeți, ăsta e rezultatul austerității. Totul se prăbușește la naiba. Sfinte Sisoie, ce putem face? Can I get there? Pot să merg acolo? I am beginning to suspect Diverse intervenții fără microfon ale vorbitorului. Maybe Moscow, Oh, sorry. Uh, Madam Chair, honorable... Scuze, doamnă președinte, distinși deputați, mass media, domnilor și domnilor cetățeni și, în ultimul rând, dragi colegi precari. Sărim peste asta și peste asta, mai presus de toate, concedierea automată a oamenilor după șase ani, cu toată experiența acumulată, e o pierdere uriașă. Puține, foarte puține companii ar face așa ceva. Dacă omul a fost bun timp de șase ani și în toate descoperi că nu mai e bun, cum e posibil? Comisia s-a luptat cu disperare să nege dreptul din Carta Drepturilor Fundamentale a propriilor angajați. Au parcurs toate apelurile în cazul uh, Strac, care până la urmă a câștigat oricum. Iar Comisia a pierdut și a fost o înfrângere usturătoare. Pentru agenții contractuali lucru important e directiva referitoare la munca cu perioadă fixă, în care te bucuri de aceleași drepturi ca și cei cu contractele cu durată nedeterminată, cu excepția celor care sunt limitate natural de durata limitată și le primești pro-rată. Asta e situația. Principiul nediscriminării. Ei bine, etica la aceste afaceri cu contracte cu dată determinată, etica e îngrozitoare. Adică dacă te gândești la ce le fac angajaților, nici măcar nu te poți gândi să visezi la a-ți cumpăra o casă în Luxemburg. E foarte greu să închiriezi o garsonieră, pentru că proprietarilor nu le plac angajații precari. Ei vor să se asigure că își primesc uh, chiria. Gândiți-vă ce înseamnă asta dacă aveți copii. O solicitare foarte importantă pe care o facem este să se deschidă concursurile interne și mai mult pentru agenții contractuali. Am avut în fine unele în 2016 câțiva agenți contractuali au ajuns acum la locuri de muncă permanente, dar noi doream, în conformitate cu directiva durate determinată să se deschidă cât mai mult pentru agenții contractuali, ca și pentru orice funcționar. Toată lumea ar trebui să aibă aceeași șansă. E ceva important, pentru că peste 25% dintre uh, candidați primesc un loc în concursurile interne și doar 1% în concursurile externe. Deci, care procent vă place mai mult? Iar imaginea de ansamblu. <clears throat> Poate că ne referim și l ce a spus domnul Darling. E vorba de dimensiunea politică a problemei deja. Contractele cu durată determinată subminează Uniunea, comitetele de personal. Unul dintre motivele răspândirii populismului de dreapta, după părerea mea, este că majoritatea oamenilor care lucrează în condiții proaspete sunt mult prea speriați de pierde să reacționează, dar uh, se răzbună pe migranți, pentru că e foarte ușor să dai un șut unui migrant. În general, un alt lucru pe care îl dorim este accesul egal la piața internă a locurilor de muncă de la Comisie pentru agenții contractuali. Ar trebui să fie anunțați în legătură cu toate locurile de muncă disponibile și să aibă șanse egale. Ce solicităm în general? Nu cerem bani mai mulți, solicităm mai mult respect mai multă amabilitate și un pic mai multă corectitudine. Vă mulțumesc și ne vedem în Plaza Luxemburg la numărul 8. Thank you very much. Mulțumim, spune președinte. Mereu sunt educator, domnul Ashbrook. Și ăsta e farmecul în Parlamentul European când cineva invită toată sala la un pahar. Nu știu, agenții contractuali. Nu știu cine plătește paharul. În fine. Acum cei cu răspunsurile. These many uh, concerns and questions. Cei care vor să răspundă, avem trei reprezentanți ai Comisiei Europene. Să vă dau fiecare câte 5 minute ca să răspunde sau să reacționați. Nu știu, dacă doriți să vă împărțiți timpul altfel, puteți să o faceți. Primul, domnul Cuconi de la DG Employment, șef de unitate. Domnul Adam Poconi, mulțumesc. Mulțumesc Comisiei pentru petiție că a organizat această audiere foarte importantă. După cum am spus de la început, vine într-un moment extrem de oportun, dar doar câteva zile după ce s-a proclamat la Göteborg pilonul social. Unul dintre obiectivele principale ale inițiativei este, desigur, de a reduce precaritatea lucrătorilor din întreaga Uniune Europeană și de a îmbunătăți relevanța și eficacitatea drepturilor scurtă intervenție m-aș concentra pe două abordări principale <clears throat> pe care le urmărim noi în uh, serviciul în care lucrez la Comisie. Unul, ca directivele existente să fie aplicate. Am auzit mult în ultima sesiune despre directiva privind uh, durata determinată de lucru și apoi follow-up-ul legislativ uh, al pilonului social al anunțului și directiva privind declarația scrisă despre care s-a vorbit deja Sunt trei directive care se concentrează uh, <clears throat> precaritatea, contractele cu durată determinată, parțială, bazată pe consultarea sau acordul partenerilor sociali și important de înțeles că reprezintă un echilibru între îmbunătățirea protecției lucrătorilor vizați și sprijinirea rolului favorabil pe care îl poate juca flexibilitatea pe piața forței de muncă în crearea de locuri de muncă. Deci, în esență, sunt compromisuri. Toate cele trei directive au principiul tratamentului egal în centru și un principiu puternic care a dus la ale Curții de Justiție, care a condamnat diferențele de tratament, în special pentru lucra, uh, munca permanentă și munca cu durată determinată în ce privește condițiile de angajare, după cum spune directiva, și asta include chestiuni cum ar fi pensia um, profesională, alocațiile salariale, politica în materie de concediere, șanse de promovare, dreptul de a participa uh, la o evaluare și chestiunea despăgubirilor care trebuie plătite lucrătorilor la rezilierea contractelor cu durată determinată. Sunt și alte elemente care ies din definiția de condițiilor de muncă, cum ar fi plăți eh, sisteme de asigurări sociale, pensia de bătrânețe și așa. În eh, cealaltă directivă e vorba de a preveni abuzuri cu contracte succesive cu durată determinată, dacă nu există măsuri echivalente în dreptul național, prelungirea sau înnoirea trebuie justificată de motive întemeiate sau o durată maximă a duratei prelungirii sau un număr maxim de înnoiri. Provocările pe care le vedem uitându-ne la modul în care s-au aplicat aceste directive și sentințele CES, în primul rând, cine sunt acoperiți, domeniul de aplicare personal, ce lucrători și am auzit mult că e o chestiune tot mai dificilă în prezent limitele sau diferențele între statutul de lucrător și de liber profesionist sau lucrător independent. A fost o sentință importantă în <clears throat> noiembrie anul trecut în cronic când s-a spus că statele membre nu pot să definească prea restrictiv pentru a priva directiva de lucrători angajați de agenție, chiar dacă directiva în sine se referă la definițiile naționale, ceea ce e relevant pentru antepenultimul vorbitor. E un dosar care e pe rol la curte, în care curtea are statut uh, de... E vorba de judecătorii onorifici din Italia despre care s-a vorbit, dacă sunt sau nu acoperiți de această directivă. Apoi, cine e lucrător comparabil pentru prevenirea discriminării? Uneori e dificil să definești uh, cu cine se facă comparație, uneori discriminarea e pretinsă între două tipuri de contracte cu, de angajare cu durată determinată și atunci domeniul de aplicare al directivei nu acoperă care sunt temerile obiective care ar putea justifica condiții diferite pentru contracte cu durată determinată succesivă. Se stabilesc principii foarte importante reflectate în multe dintre petițiile care vin la Comisia dumneavoastră. Diferențele de tratament ar putea să nu se bazeze pe aspecte pur formale, cum ar fi faptul că uh, era un contract cu dată determinată care s-a încheiat sau că ocuparea temporară n-ar trebui să acopere nevoi care de fapt sunt permanente. Sunt sigur că aceste principii vor continua să justifice petiții care vin aici. Și ultima chestiune, ce fel de căi de atac sunt disponibile pentru lucrătorii care consideră că au fost discriminați sau au suferit abuzuri legate de contracte succesive cu durată determinată? E clar că nu au dreptul automat la un contract uh, cu norma întreagă, ce despăgubire e adecvată în astfel de circunstanțe, sunt chestiuni care apar în diverse dosare pe rol la curte. Vedem că există multe petiții, mai ales din Spania și Italia. Am văzut astăzi în fața acestei comisii. Continuăm să examinăm cele două legate de sectorul fast food din Regatul Unit și din Belgia. Am luat legătura cu statele membre și vom răspunde din nou comisiei cu informații actualizate față de răspunsul inițial în baza analizei răspunsurilor primite. Cazurile italiene prezentate aici suntem pe cale să analizăm un nou decret adoptat de statul italian în cursul verii și vom răspunde pe fond comisiei după ce încheiem examinarea și vom decide dacă e o bază pentru a iniția o acțiune în infracțiune sau nu și așteptăm și o decizie a CEJ în cazul Santoro, care va stabili principiul despăgubire adecvată când nu se transformă într-un contract permanent. În legătură cu pilonul social, pe scurt, noi legiferăm, dar ne consultăm cu partenerii sociali și după consultare vom avea opțiunea fie ca partenerii sociali să stabilească un acord, fie comisia să legifereze și în special în cazul directivei declarației scrise, întrebarea care se pune este cum ar trebui să acopere unele forme de angajare care în prezent sunt în afara domeniului. Între 3 și 5 milioane din Uniunea Europeană lucrători intermitenți uh, cu zero ore de contract, al căror statut nu e clar și trebuie să-l clarificăm. Dacă ar trebui să stabilim un criteriu pentru a face asta, e o întrebare adresată și partenerilor sociali și o chestiune importantă pe lângă actualizarea informațiilor pe care să le primească, care să fie drepturile minime, care să reducă gradul de precaritate menționată în descrierea elogventă a practicilor la care sunt supuși oamenii pentru a reduce gradul de precaritate, păstrând în același timp uh, nivelul adecvat de flexibilitate pe piața muncii. Deci Comisia lucrează la această propunere, discută cu partenerii sociali și ne așteptăm să facem o propunere legislativă spre sfârșitul anului curent. Acum o să le dau cuvântul colegilor de la Direcția de Resurse, domnul Carlini și apoi domnul Roches. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să intervin în special în legătură cu agenții contractuali de la Comisie, în calitate de șef de unitate care se ocupă de recrutarea lor. În ce privește agenții contractuali de la Comisie, cred că trebuie să vedem ce s-a făcut după revizuirea statutului în 2004. Înainte erau alte forme de muncă precară la comisie cu așa numiți agenți auxiliari. Din 2004 până în prezent, procentul contractelor cu durată determinată a rămas același, deci n-a existat o creștere acestui gen de contracte în comparație cu acum 15 ani reprezintă aproximativ 10% din totalul personalului comisiei. și îndeplinesc funcții specifice diferite de cele ale funcționarilor. Nu pot exercita anumite funcții în calitate de agenți contractuali. Există o procedură de selecție diferită de cea a funcționarilor. Așadar, agenții contractuali sunt nu doar elemente esențiale pentru activitatea comisiei, și un, ci și un domeniu foarte bine reglementat. Ce am auzit în dezbatere, un argument care revine periodic, este că agenții contractuali nu știu ce se va întâmpla cu contractul lor, considerând că, de fapt, știu foarte bine, durata maximă a fost stabilită conform ultimei revizuiri a statutului. Deci durata maximă s-a stabilit la șase ani, așadar un agent contractual care primește un contract în prezent știe foarte bine care e durata contractului, ceea ce elimină elementul de precaritate. Un alt element, comisia prevede ca formele cumulate de durată determinată, ceea ce privește și pe agenții temporari și experții naționali detașați, nu pot rămâne la comisie mai mult de șapte ani. Toate aceste elemente permit să avem o idee clară cu privire la situație, atât pentru agenții contractuali, cât și pentru comisie care îi permită să gestioneze în mod echilibrat contractele acestor agenți contractuali pentru a apăra și interesele comisiei ca și cele ale agenților contractuali înșiși. Un alt element expus de colegul Ashbrook în legătură cu contractele pentru agenții contractuali cu posibilitatea de titularizare. Mai întâi, vreau să corectez cifra la care s-a servit domnul Ashbrook. Nu au fost uh, doar doi agenți contractori au primit contracte funcționale. După ultimul concurs din 2016, au fost 16 care au devenit funcționari și mai sunt și alții care vor urma. După cum știți, există limite de recrutare pentru agenții contractuali fixate de statut și e important să știm că personalul comisiei trebuie să reflecte situația populației Uniunii Europene. Deci, nu se poate să recrutăm agenții contractuali fără a ține cont de un echilibru geografic, ceea ce poate să pună alte probleme. În orice caz, ce vreau să spun este că acest gen de ședințe sunt foarte importante pentru a preciza nu doar chestiunile legislative, ci și strategia noastră. Comisarul Oettinger la o recentă revizuire a condițiilor aplicabile agenților contractuali, s-a angajat să deschidă un nou concurs pentru agenții contractuali înainte de sfârșitul mandatului actualei comisii, adică înainte de sfârșitul lui 2019. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Acum, domnul Roches. Merci, madame la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să mă refer la două puncte menționate de Uh, petiționari pentru a clarifica contextul de aplicare uh, a directivei în ceea ce privește agenții contractuali și agenții Uniunii Europene și uh, referirea la un decret, spunându-se la hotărârea curții, spunându-se că Comisia a pierdut în mod sistematic. Pe scurt, hotărârea STRAC se referea la cu totul altceva, și anume aplicabilitatea unei directive agenților și funcționarilor uh, Uniunii Europene. De ce? Pentru că Directiva 9070 uh, se aplică numai în mod aplicat, în mod limitat uh, funcționarilor. Singurele directive care se aplică direct sunt directivele care au un efect asupra sănătății și securității agenților instituțiilor. În cazul Strac, curtea a considerat că faptul că nu se ține cont de protecția concediilor ar putea afecta sănătatea funcționarilor și deci se aplică direct. Deci la această hotărâre, într-adevăr, am pierdut. Însă este vorba numai despre aplicabilitatea directă a directivei pentru agenții comisiei și asta nu este directiva de bază. un lucru mă uimește în mod constant în petiție. Petiționarul reproșează legiuitorului că nu a respectat uh, directiva 9970, însă chiar dacă ea nu se aplică cu efect direct, pentru că este vorba de un acord cadru care nu se poate transpune direct agenților instituțiilor, hotărârea a uh, prevăzut exact uh, uh, modul în care se aplică. În 2004, în 2013 s-a decis că această limitare nu face decât să respecte directiva. Clauza 5 din anexa la această directivă prevede obligația de a prevedea o durată maximă a contractelor cu durată limitată. Și exact asta s-a și făcut. Statutul din 2013 și dorința legiuitorului au fost foarte clare atunci, și anume să se prevadă o uh, durată maximă de 3 ani, care poate că nu uh, satisfăcea uh, nevoile instituțiilor și s-a prelungit deci la 6 ani pentru a se putea uh, asigura o calitate mai bună a uh, personalului recrutat. Deci, din punct de vedere juridic, suntem în conformitate cu directiva. Apoi, niciodată instanța nu a pus sub semnul întrebării nici statutul și nici în domeniul ocupării uh, folosirea contractelor cu durată determinată. Atâta timp cât uh, ea este justificată. Și exact asta a făcut și statutul. Au avut loc, au, au, au existat două hotărâri în ultimii ani, una foarte recent, Um, de la, uh, care au uh, răspuns la solicitări din partea unor sindicate, u 4 de exemplu, și s-a menținut statutul așa cum a fost adoptat în 2013. Apoi Maria Elena Lopez, în același caz, s-a menținut acest principiu al uh, duratei determinate. Deci, nu numai că legiuitorul nu a făcut o greșeală, din potrivă este constant și coerent și respectă atât în statut cât și în directivă um, principiile menționate de mai multe ori, iar Comisia nu face decât să le aplice. Încă ceva în ceea ce privește concursurile interne pentru a um, adăuga ceva la cele spuse de colegul Carlini. Legiuitorul a dorit această limitare uh, a, a, um, Uh, accesului uh, agenților uh, contractuali la concursurile interne. Deci nu s-a dorit să nu se oferă o șansă lucră, agenților contractuali, ci s-a dorit o protecție împotriva riscului de nepotism. Pentru un agent contractual, selecția nu se face prin, un concurs, ci prin, pe principii cine sunt cei mai apropiați la Bruxelles, la Luxemburg. Însă, când se acționează pe acest principiu, trebuie uh, limitate uh, posibilitățile de angajare. Mulțumesc. Nu prea mai avem timp. Opt vorbitori într-o singură rundă. Nu avea cum să fie ușor. Aș dori să las puțin spațiu pentru cei care mai au întrebări, însă am să vă rog să fiți cât se poate de succinți. Eduard întâi și apoi doamna Evi. Euh, este mai degrabă o observație generală, pentru că cu foarte mare atenție am, uh, l-am ascultat pe domnul Roc, care a fost foarte precis, însă eu sunt legiuitor, pentru că sunt deputat european, deci ne confruntați cu propriile noastre responsabilități și defecte și avem foarte multe. Într-adevăr, când un legiuitor votează un text, există textul și există spiritul. Și Poate că noi, ca legiuitori, trebuie să ne gândim la asta, uh, pentru că avem de multe ori intenții bune, dar uh, rezultatele nu sunt uh, cele dorite. Poate că poate cineva să-mi explice ideea pentru contractele cu durată determinată este să faci față unor perioade de uh, activitate mult prea mare sau o lipsă de personal temporară. Um, există așa numitele contracte de misiune de 5 ani. Însă, explicați-mi, dacă o misiune se, re- se repetă la nesfârșit, de unde vine caracterul excepțional al acestor mhm. contracte? De 6 ani et... Aceste persoane își încheie contractul de 6 ani, avem o persoană competentă, uh, pe post, calificată, îi spunem ne pare rău, la revedere drum bun, Deci, iată, este uh, o ipocrizie, pentru că în, locul acestei, perioane, acestei perio persoane luăm pe cineva care să facă exact același uh, loc de muncă. Thanks very much, Edward. Um, Eleonora. Eleonora. Sì, grazie. Io... Mulțumesc. Eu revin, în schimb, asupra cele auzite referitor la procedurile de infringement sau de încălcare sau cel puțin evaluările pe care trebuie să le facă Comisia Europeană în legătură cu situația din Italia. Mă întreb cum e posibil ca noi să așteptăm în continuare să se facă o evaluare din momentul în care prima procedură de încălcare e din 2010, o procedură lansată în legătură cu precaritatea în sectorul învățământului. A fost închisă după ce s-a făcut o lege în Italia în legătură cu buna școală, lege care s-a dovedit de fapt o catastrofă pentru sectorul învățământului, între timp <coughs> s-a deschis o altă evaluare care e încă în curs. Din, partea, din punctul meu de vedere, Comisia Europeană a dat dovadă de neglijare în ceea ce privește o anchetare a unor încălcări evidente ale Directivei 99-70 Comisia Europeană, de fapt, nici Italia și nici statelor membre nu le-a aplicat uh, așa numitele principii consolidate de jurisprudență ale CJ. Nu a garantat în niciun fel că în um, interiorul uh, statelor membre s-au uh, luat măsuri eficace pentru a preîntâmpina și sancționa utilizarea abuzivă a contactelor. Întrebarea mea, de fapt, e și o propunere. Aș vrea să fie asta și o provocare pentru colegi. Ah, cu ce am învățat noi în această audiere, ar trebui să mergem în plenară cu o poziție politică clară din partea Parlamentului European pe acest subiect care, din păcate, a fost cam uh, uh ignorat de noi și sper că la următoarea plenară să avem câștig de cauză cu acest dosar. Iaroslav, care e impactul asupra firmelor, lucrătorilor uh, acestor forme atipice de angajare și care ar trebui să fie principalele priorități pentru Organizația Mondială a Muncii, Internațională a Muncii, pentru respectarea drepturilor și libertăților fundamentale a drepturilor lucrătorilor și altor lucrători. Deci ce ar trebui să se facă? Și standardele actuale de muncă, cum pot fi ele folosite pentru a aborda această problemă a angajării atipice? What are the gaps? Care sunt lipsurile existente în Uniunea Europeană în acest domeniu? Mulțumesc și foarte pe scurt, doamna Fiorența. Cicero. Mulțumesc, voi fi foarte rapidă. Ringrazio per l'ospitalità in questa... Vă mulțumesc pentru faptul că m-ați primit la această comisie, unde nu sunt membră, însă mi-am dorit foarte mult să intervin în legătură cu această petiție pe care o urmăresc de mult timp. Și eu mă simt reprezentată de această petiție. Timp de 12 ani am avut și eu statutul de angajat precar la Universitatea Statului Italian trebuie sprijinită această petiție și îi mulțumesc autorului. Încălcarea directivei 9970 este evidentă în cazul Italiei. Eh, hanno presentato e stanno sostenendo questa petizione a evidenziare eh, sia il piano della responsabilità. E responsabilitatea și a Comisiei Europene, dar bineînțeles și a guvernului italian. Și eu îmi doresc ca procedura de încălcare să nu fie doar lansată, ci să fie lansată cât mai rapid, deoarece între timp aceste încălcări sistematice ajung să fie practic norma. Deci Job Act, Jobs Act, practic asta a făcut. We have uh, just I'm very sorry I can open only open the floor uh, to MEPs because of the very Mulțumesc. Uh, nu mai avem mult timp, mai avem 10 minute pentru răspunsuri. Uh, și va fi nevoie de o disciplină strictă din partea vorbitorilor. Am să le dau cuvântul în ordine inversă, pentru că am senzația că majoritatea întrebărilor uh, se adresau colegilor de la comisie. Însă poate că numai unul dintre dumneavoastră poate să intervină de la resurse umane și am să vă rog să vă limitați la un minut Uh, și dacă faceți asta, uh, nu voi fi certată de președinta comisiei noastre. Vă mulțumesc, domnule. Domnule Cardini, aveți cuvântul. Mulțumesc. Există două elemente aici. În primul rând, în ceea ce privește funcțiile specializate. În ziua de astăzi, dacă e să vedem în ce sectoare sunt aceste contracte, în primul rând vedem că Direcția Generală de Cercetare agenți contractuali care îndeplinesc funcții specifice, de multe ori sunt uh, doctorați, uh, și, mm, au un doctorat, musculat și sunt cercetători. Când e vorba de chestiuni de <clears throat> natură științifică, cererea variază în timp. Deci nevoile pe care le va avea Comisia peste 5-6 ani vor fi diferite de cele actuale frecvența schimbărilor uh, e destul de mare, deci e important să se mențină o anumită flexibilitate. Însă să nu pierdem din vedere un al doilea element la care s-au referit uh, unii um, oaspeți. În unele state membre, concursurile publice sunt blocate sau se organizează foarte greu. În schimb, la comisie, structura noastră EPSO uh, lansează concursuri anuale, iar agenții contractuali, bineînțeles, pot participa și la aceste concursuri externe. Domnul Coni. Thank you very much. There, were two comments from um, members uh, from Mulțumesc. Doi uh, membri din Italia au vorbit despre faptul că comisia nu a urmărit uh, și nu a luat măsuri în ceea ce privește uh, aplicarea directivei privind uh, contractele cu termen limitat în Italia. Într-adevăr, însă, procedura a fost lansată, procedura de încălcare. Obiectivul este ca statul membru să fie adus în situație de conformitate cu directiva europeană. După cum spuneam, tocmai am fost tocmai ni s-a notificat legislația italiană care modifică um, condițiile ce se aplică contractelor cu termen limitat în sectorul public și a judecătorilor onorifici. Acum Comisia va analiza propunerea legislativă, va vedea dacă sistemul italian uh, devine astfel conform cu directiva și vom ajunge la o concluzie pe această bază. Deci, Uh, urmărim uh, în mod uh, foarte activ și luăm măsuri. Legislația a fost propusă în această vară. În ceea ce privește impactul noilor forme de lucru și care ar trebui să fie prioritățile în standardele internaționale în domeniul muncii, salut prezentarea de la începutul acestei reuniuni. S-au prezentat foarte bine tendințele și provocările. Un, comisia a publicat de asemenea un document foarte interesant în ceea ce privește acest subiect pe care cu mare plăcere îl vom pune la dispoziție colegilor. Se prezintă poziția din partea Comisiei a acestor uh, provocări. Mulțumesc! Am să dau cuvântul celorlalți intervenienți. Am să vă rog să vă limitați la un minut. Uh, am ocărdat mai mult timp Comisiei pentru că majoritatea întrebărilor s-au adresat Comisiei. Însă, începem cu domnul Ashbrook. Da, în ceea ce privește Organizația Internațională a Muncii, pot din minte să vă spun că Convenția OIM 98 a fost ratificată de toate statele membre, inclusiv Marea Britanie, în anii 50. Iar Comisia nu respectă deloc această convenție. Se simte superioară acesteia. Asta uh, vă dă o idee despre relațiile între Organizația Internațională a Muncii și Comisie. Mulțumesc, domnul Galeano. Foarte rapid, doar uh, observație. Legea Madia în legătură cu stabilizarea e din 25 mai 2017. Vă spun, vă rog, eu pot să înțeleg că, uh, că la comisie poate durează mai mult, însă suntem la sfârșitul lunii noiembrie. Cum e posibil că n-ați reușit să examinați această lege? Să fim serioși. Spuneți-mi totuși uh, de cât timp are nevoie comisia. mă gândeam că totuși uh, acționați mai rapid. Michele. Mulțumesc, domnul de Michele. E una sfida. Eu... o sfidare pe care trebuie să și-o lanseze Parlamentul. Dumnezeu a creat lumea în șapte zile. Judecătorul român, Toader, a impus în șase zile Comisiei Europene un prim recurs de încălcare a directivei 9970 și în 5 zile, dacă se fac presiunile corecte asupra Comisiei Europene, s-ar putea ca toate aceste situații de precarietate să fie, să ducă la o procedură de încălcare cuprinzătoare și să soluționeze rapid problema lucrătorilor uh, aflați într-o situație de precaritate, nu doar în sectorul public din Italia, ci și în toate statele UE. Mulțumim, doamna Kirsten Howard. No questions to... Mulțumesc. Au fost... Nu mi-au fost adresate întrebări, dar am eu una. Și anume, ce se va întâmpla acum? Parlament... Am înțeles, domnule Pocorni, că ați spus că cele două uh, petiții din domeniul fast food din Belgia și Regatul Unit uh, vor fi abordate. Știu că s-a trimis, uh, s-au trimis scrisori reprezentanților companiilor. Aceste răspunsuri vor fi transmise și petiționarilor? Putem ști care sunt? Trebuie să recunoaștem că n-a fost nimeni din partea angajatorilor astăzi aici, de la Business Europe. Se pare că totuși au fost. Uh, mulțumesc. Um, asta aș vrea să știu. Ce, ce urmează? Studiul, petițiile, audierea? Ce se va întâmpla cu toate acestea în viitor? Iar acum domnul Ian Hudson. Cred că nu mi-au fost mie adresate întrebări, deci n-am nimic de spus. Mi-am terminat intervenția. Mulțumesc, spune doamna președinte. S-a întâmplat miracolul și am uh, încheiat înainte de timpul prevăzut. Nu pot decât să mulțumesc tuturor uh, celor care au intervenit Aș dori să vă spun uh, și din perspectiva mea de deputat în Comisia pentru Petiții că petițiile sunt deschise în continuare, le urmărim îndeaproape și dezbaterea va continua și dincolo de ziua de astăzi. Vom ține cont de tot ceea ce am ascultat astăzi și vom încerca să um, contribuim uh, prin aceasta la munca întregului Parlament. Rolul nostru este să um, facem în așa fel încât ceea ce auzim noi din petiții să ajungă în munca generală a Parlamentului. Faptul că s-a adoptat o rezoluție de către Parlamentul European în ceea ce privește uh, munca precară, este un semn că, în general, noi ca deputați recunoaștem nivelul crescut de precaritate pe piața muncii și că este un uh, efect uh, negativ în Europa în ceea ce privește uh, țesutul social, în ceea ce privește economia. Când mă gândesc la regiunea mea de origine, cu numărul cel mai mare de contracte cu zero ore din Regatul Unit și în același timp uh, un nivel cel mai, un nivel, unul dintre cele mai ridicate niveluri de, uh, de lipsă de competențe în uh, această regiune. <clears throat> Deci, cum spunea și domnul Becker, trebuie să uh, creăm competențe, să, formare vocațională și așa mai departe, o serie întreabă de lucruri pe care nu le-am putut ab aborda astăzi. Uh, deci avem nevoie de toate acestea pentru a nu submina economia pe termen lung. Și ultimul comentariu este unul pe care l-am făcut și mai devreme, și anume, cred că există un fel de toxicitate asociată muncii precare ce va avea uh, consecințe nu numai la nivelul Uniunii Europene, ci și în statele membre. Deci este cu atât mai important să acționăm, uh, ca cuvintele noastre să se transforme în uh, acțiuni. Acestea fiind spuse, ne-am respectat la fix ordinea de zi. Cred că nu s-a mai întâmplat niciodată când am prezidat vreo reuniune. Dau cuvântul președintei Comisiei pentru Petiții, Cecilia. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc tuturor pentru contribuții. Îmi pare rău că nu am putut fi prezentă de-a lungul întregii după amese, însă aș vrea să subliniez următorul lucru. Punctul de pornire a fost au fost petițiile pe care le-am primit, iar ele reflectă schimbările recente de pe piața muncii, tendințe, provocări, de fapt mai mult tendințe care aduc cu sine provocări, aș spune, și uh, trebuie să ținem cont de toate acestea. Trebuie de asemenea să recunoaștem că Uh, este ceva foarte delicat să fii un lucrător precar. Uh, întreaga viață îți este afectată. Și deci ceea ce ar trebui să fie important pentru instituțiile europene, pentru statele membre, pentru angajatori, pentru lucrători, este să se limiteze expunerea persoanelor la acest tip de precaritate, de vulnerabilitate. Și ar trebui să fie obiectivul nostru să promovăm condiții de lucru decente, demnitatea umană, autonomie, uh, egalitate. Este un subiect foarte delicat, după cum spuneam și mă bucur că astăzi ne-am dedicat uh, mult timp pentru a dezbate asta. Aș dori să mulțumesc uh, Departamentului pentru Politici C pentru faptul că a produs acest uh, document uh, de foarte mare calitate, acest raport, care va fi foarte util nu numai membrilor acestei comisii, ci uh, întregii instituții, dar și altor instituții și cetățenilor din diferitele state membre. Mulțumesc tuturor! Și um, ca o luminiță la capătul tunelului, pot să menționez pilonul social, care este acum o realitate, nu mai este doar un vis îndepărtat, este de fapt ceva tangibil, ceva ce ne-am asumat cu toții. Deci, um, consider că această după-amiază este un bun punct de plecare într-o călătorie care ne mai așteaptă. Mai avem uh, două minute, de fapt, dar uh, vă urez în orice caz o seară plăcută.